Good afternoon, dear colleagues, dear members. Bună ziua, dragi colegi. Vom continua discuțiile în legătură cu prioritățile președinției suedeze. Ministrul pentru Migrație și Azil, domnul Tobias Bilstrom, venit aici cu noi și cel mai important lucru pentru noi este că recent există din ce în ce mai multe state și guverne care numesc miniștri specializați pe această temă a politicilor de azil și migrație. Și aceasta ne arată clar măsură în care politicile de migrație și de azil au devenit o adevărată prioritate atât la nivel național cât și la nivel european. Din punct de vedere european, există mai multe propuneri și inițiative legislative care au fost prezentate recent pe această temă și care vor fi dezbătute aici în cadrul lucrărilor acestei comisii. Iată deci aceasta este prima noastră îngrijorare și anume multiplicarea inițiativelor, astfel încât să menținem o abordare coerentă și eficientă. O abordare care va fi întărită prin programul de la Stockholm. Suntem conștienți de faptul că miniștrii vor avea discuții îndelungate pe această temă. Comisia noastră, Comisia Parlamentară, a fost întotdeauna dornică să oferă recomandările necesare pentru a putea îmbunătăți, îmbogăți și întări ambițiile programului de la Stockholm. în special în cadrul acestei președinții suedeze. Așa că, respectând spiritul tratatelor, sperăm să fim asociați procesului de implementare a programului de la Stockholm pe parcursul acestui mandat care începe cu președinția suedeză. Acesta este angajamentul nostru și am uh, exprimat această dorință a noastră colegului dumneavoastră, doamnei Beatrice Asc, și sperăm să fim la înălțimea așteptărilor și ca dorințele acestui Parlament să fie uh, ascultate de către președinția dumneavoastră. O să dau acum cuvântul domnului Tobias Bilstrom și sunt convins că după aceea vor exista numeroase cereri de luări de cuvânt, așa că vom face în felul următor. În primul rând, o primă rundă pentru coordonator și după aceea vom da cuvântul membrilor comisiei, astfel încât să ne asigurăm că toată lumea care dorește va lua până la urmă cuvântul. Domnule ministru, vă rog. Oh, sorry. Ordförande, ärade ledamöter av eh, livutskottet. Det är en eh, stor ära för mig att få komma hit idag. Bună ziua! Dragi colegi, este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, în calitate de reprezentant al Consiliului. Și am să vorbesc despre prioritățile președinției suedeze în ceea ce privește imigrația și azilul. Multe din părerile pe care le voi prezenta sunt deja cunoscute, altele sunt însă noi și, în primul rând, aș vrea să vă felicit pe toți pentru alegerea dumneavoastră și, de asemenea, să îl felicit pe președintele acestei comisii, domnul Lopez Aguilar. Cetățenii sunt foarte interesați de această temă, iar interesul lor poate crește și mai mult. Suedia și-a luat angajamentul în acest sens și încă de la alegerile europene din iunie s-a văzut că participarea alegătorilor a fost mai mare decât cea din 2004. Împreună vom lucra foarte bine și sunt convins că până la urmă cunoașterea și susținerea cetățenilor pentru lucrările Uniunii Europene vor crește în toate statele Uniunii Europene. Prezentarea mea se va referi în special la lucrările președinției la programul de la Stockholm și la regimul de azil și migrație. În special, mă voi referi la situația din zona Mediteranei și la imigrația legală. Colega mea, doamna Beatrice Ask, în calitate de ministru a justiției, s-a prezentat deja în fața dumneavoastră și a pregătit un nou program strategic în ceea ce privește justiția și afacerile interne, programul de la Stockholm. eu vă voi vorbi despre obiectivele, despre ambițiile și prioritățile noastre, astfel încât să avem o Europa mai sigură și în care să respectăm drepturile persoanelor. În domeniul migrației și azilului s-au făcut multe progrese în ultimii ani. Avem, de exemplu, o legislație comună care a pus bazele unei politici comune a azilului și a imigrației. Printre proiectele noastre de la ora actuală sunt multe dintre ele pe care le salutăm. Pactul european, de exemplu, în ceea ce privește azilul și imigrația, a făcut ca statele membre să dorească să aibă un sistem de justiție corect care să facă față provocărilor prezentate de migrație. Prezentarea acestui pact ne-a permis să facem progrese în această politică și, în paralel, lucrările comisiei și consultările foarte vaste făcute, în special în cadrul Parlamentelor Naționale, a organizațiilor neguvernamentale, a societății civile și a celorlalți actori implicați, a arătat că toată lumea poate participa din ce în ce mai bine la această dezbatere. Pe de altă parte, există multe alte dosare care au fost începute. Iar pe viitor ne așteaptă în primul rând o comunicare din partea Comisiei în domeniul libertății, securității și justiției. O comunicare care a fost deja prezentată în luna iulie și care s-a discutat la întâlnirea informală de la Stockholm a ministrilor de justiție. Și îmi pare bine, domnule președinte, că și dumneavoastră ați putut participa la această întâlnire împreună cu doamna Ask. Așa cum a spus deja colega mea, și eu cred că e nevoie de o mai mare cooperare între statele membre. Un punct de plecare al acestei comunicări a Comisiei este acela referitor la o bună gestiune a migrației, astfel încât să fie benefică pentru toate părțile implicate. Statele membre și Uniunea Europeană trebuie să țină cont și de situația țărilor de origine. Și trebuie să încercăm să atingem obiectivele strategiei de la Lisabona, astfel încât Uniunea Europeană să fie o economie dinamică și competitivă, care să fie deschisă din ce în ce mai mult imigrației de mână de lucru, în special ținând cont de tendințele demografice din ultimul timp. Ne aflăm acum într-o adevărată criză economică și de aceea trebuie să ținem cont de ce ar putea aduce acest program pe viitor și care va fi situația economică și cum se va schimba ea în următorii cinci ani. Trebuie să luăm încă de pe acum măsuri politice astfel încât Uniunea Europeană să ajungă la acele competențe de care are nevoie statele membre trebuie să răspundă împreună în funcție de tendința evoluției politicii de imigrație și să se țină cont de asemenea și de fenomenele sociale care sunt implicate în aceasta. A existat o adevărată unanimitate pentru că statele membre trebuie să lupte împreună împotriva imigrației ilegale din Uniunea Europeană și de aceea este important să se stabilească un adevărat echilibru între măsurile de securitate pentru a nu pune și mai multe obstacole imigrației legale. Și, pe de altă parte, trebuie să luptăm împotriva imigrației ilegale. De exemplu, copiii care ajung până la noi singuri au și ei nevoie de o protecție legală specială iar programul de la Stockholm va trebui să ducă la un mai bun control a acestor mișcări migratorii. Ministrii au discutat de asemenea despre chestiunea solidarității și a responsabilităților. Există o adevărată presiune a migrației care este foarte mare asupra anumitor regiuni ale Uniunii Europene și care implică pentru noi toți eforturi pe termen lung eforturi și o viziune globală care să țină cont și de problema primirii imigranților și de problema repatrierii sau a readmisiei. Solidaritatea între statele membre și țările terțe care sunt cele mai expuse acestei presiuni migratorii reprezintă o temă specială pentru noi, pentru că știm că există anumite țări care sunt foarte puternic supuse fenomenului migrației. Obiectivul nostru este acela de a avea o adevărată politică comună a migrației. Să existe o primire oferită imigranților în condiții de egalitate, indiferent de locul în care acesta ajunge pentru prima oară pe teritoriul Uniunii Europene. Această problemă s-a pus la întâlnirea de la Stockholm și am arătat acolo că dorim un sistem de azil care să fie mai corect astfel încât să fie coerent cu toate măsurile de securitate necesare. Președinția va face tot ce va putea pentru a satisface nevoile cetățenilor noștri și dorim să fim coerenți în programul nostru și să avem niște priorități foarte clare. Președinția suedeză dorește să acționeze cu transparență, cu deschidere, astfel încât statele membre și instituțiile să știe ce se așteaptă. Avem anumite angajamente luate în cadrul programului de la Stockholm, angajamente legislative, și eu aș dori foarte mult ca la Parlamentul European să se voteze o serie de propuneri constructive, propuneri de care avem nevoie dacă dorim să ajungem la un rezultat bun pentru noi toți. Uh, Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană poartă pe umerii săi o mare responsabilitate și și-a luat foarte multe angajamente în domeniul imigrației. Știm cu toții că în Uniunea Europeană trebuie să se mențină tradiția unui sistem co- comun, iar legislația trebuie să ducă la măsuri mai eficiente, mai sigure Legislația trebuie să se bazeze pe Convenția de la Geneva și pe alte convenții internaționale care oferă garanții. Din păcate, există mari diferențe între sistemele naționale din diferitele state membre. De multe ori lipsește o punere în aplicare uniformă a legislației existente și pentru unele state membre este foarte greu să se organizeze procesul de azil, iar asta are un efect asupra practicilor de primire a imigranților și de multe ori duce la un proces de acordare a azilului mult mai îndelugat și mai greoi. Toate acestea fac, sunt necesare foarte multe eforturile de armonizare. Președinția cehă a lucrat foarte mult pentru ca politica comună de azil să înregistreze progrese, iar în următoarele luni vom face și noi tot posibilul pentru ca aceste eforturi să fie continuate și pentru a îmbunătăți situația. Avem nevoie de asemenea de ajutorul Parlamentului European în acest domeniu. Trebuie să continuăm o serie întreagă de negocieri împreună cu Parlamentul. Vom continua să vorbim în continuare despre diferite părți din uh, toate aceste capitole și știm cu toții că în ceea ce privește azilul, o serie de acte legislative au uh, fost elaborate, însă acestea trebuie puse în aplicare așa cum trebuie și pentru asta e nevoie de o bună cooperare între statele membre. Există de asemenea și alte proiecte în curs de armonizare și asta înseamnă același lucru, o mai bună cooperare între statele membre pe teren. De asemenea, agenția Frontex trebuie să funcționeze așa cum bine și sperăm că atât Parlamentul cât și Consiliul de Ministri să ajungă la un nou acord în această toamnă. Cred că este o prioritate și pentru Parlament. Munca noastră se face în cadrul unui anumit calendar uh, prezentat la ultimul Consiliu de Ministri. Deci până la sfârșitul anului 2009 trebuie creat un birou de asistență în domeniul azilului. Iar uh, președinția suedeză trebuie să înceapă să um, lucreze în practică. E nevoie de asemenea de o pregătire profesională comună pentru funcționarii care lucrează la această agenție, pentru ca normele să fie aplicate în mod uniform. Dorim ca acest birou de sprijin, de asistență, să ducă și la armonizarea legislației în UE și, de asemenea, să ajute autoritățile naționale. Pentru președinția suedeză această chestiune este deosebit de serioasă și Europa și Uniunea Europeană are nevoie de Parlamentul European. Atunci când vorbim despre propunerile de amendamente pentru regulamentul Eurodac, dorim să se ajungă cât mai repede la o poziție comună la Consiliul de Ministri. Există încă anumite rețineri, însă dorim cu toții să se ajungă la un acord privind Eurodac cât mai repede cu putință, pentru ca sistemul de la Dublin să poată funcționa mai bine. În ceea ce privește negocierile între Consiliu și Parlamentul European, sper ca acestea să fie marcate de un spirit constructiv, pentru ca sistemul de la Dublin să devină mai eficient. Am dorit ca Parlamentul și Consiliul să ajungă cât mai repede cu putință la un acord care să poată fi votat eventual în toamnă. Sper de asemenea ca măsurile propuse de comisie să poată fi aplicate cât mai repede. Măsurile privind Eurodac. Aș dori de asemenea să nu începem totul de la zero, ci să ne bazăm pe ceea ce s-a făcut deja în domeniu. În ceea ce privește propunerile de modificare a Convenției de la Dublin și a directivei privind primirea solicitanților de azil, președinția se dezădorește să colaboreze cu Parlamentul pentru a putea demara lucrările cât mai repede. La Consiliu, între Consiliu și Parlament există o marjă de manevră și e foarte important să ajungem la un sistem comun de azil și sunt sigur că putem ajunge la niște angajamente acceptabile. Prezent toate chestiunile care țin de azil sunt de actualitate. Am văzut cu toți evenimentele tragice care au loc în Marea Mediterană și care ne afectează pe toți. Va trebui să fim foarte receptivi la aceste probleme din uh, vecinătatea noastră. Cu toții trebuie să depunem eforturi și să îmbunătățim legislația actuală pentru a avea o legislație cât mai armonizată. De asemenea, modificările legislative prevăzute trebuie să fie bine întemeiate și să aibă în vedere costurile pe care le-ar putea consum, suporta țările din bazinul Mării Mediterane. Să nu uităm că există deja acorduri politice clare în favoarea armonizării pentru a avea o serie de reguli. În programul de la Haga, de exemplu, s-a stabilit că trebuie să existe un sistem de azil comun care în 2010 cel târziu trebuie să fie deja în vigoare. S-a prelungit acest termen și acum s-a ajuns la 2012. În programul de la Haga există o serie de măsuri juridice și de propuneri care ar uh, îmbunătăți modul de organizare și de gestionare a cererilor de azil trebuie să fim foarte atenți și trebuie să ne continuăm eforturile, deoarece ceea ce s-a început este foarte important. Și în toate aceste lucrări atât de importante avem nevoie de ajutorul Parlamentului și al Consiliului. Știm cu toții că multe persoane au nevoie de protecția Uniunii Europene sau a altor țări din zone sigure din Uniunea Europeană. Există tabere de refugiați din care fug persoane înaltul uh, comisariat pentru refugiați și UE încearcă din răzputeri să îmbunătățească situația acestor persoane, iar o parte importantă din sistemul de azil comun este dimensiunea exterioară. Trebuie întărite mecanismele de securitate și de reinstalare a persoanelor. Astăzi mă bucur foarte mult să vă pot prezenta această propunere și să vă spun că depunem foarte multe eforturi pentru ca acordul politic să fie obținut cât mai repede cu putință. Situația din Marea Mediterană ne arată clar că e nevoie de o politică concretă în domeniu. Suedia este recunoscătoare pentru resursele pe care Parlamentul uh, le-a pus la dispoziția deciziei Consiliului privind o inițiativă comună de reinstalare a refugiaților iranieni anul trecut. Știm că pentru Parlament este o inițiativă favorabilă și că Parlamentul vede cu ochi buni alte măsuri strategice de reinstalare privind țările exterioare din Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, eu înțeleg problemele pe care le au țări precum Malta, Ciprul, Grecia și Italia și știu că aceste țări au nevoie de măsuri de solidaritate uh, întărită pentru a le ușura presiunea migratorie. Președinția ceh uh, suedeză dorește ca statele membre să aibă o abordare comună cât mai constructivă. Împreună cu înaltul comisariat pentru refugiați, cu Frontex și cu Parlamentul, bineînțeles și cu Comisia, trebuie să încercăm să găsim soluții durabile pe termen scurt, dar și pe termen lung pentru problematica imigrației în Marea Mediterană. Doamnelor și domnilor, contactele între diferitele țări care trăiesc în înăuntru și în afara Uniunii Europene sunt foarte importante pentru dezvoltarea noastră economică. Iar prin aceste întâlniri, prin aceste contacte, crește toleranța și crește înțelegerea între oameni. Eu cred că politica noastră de azil și de emigrație are o importanță covârșitoare. Președinția salută astfel diferitele inițiative existente și vrem să analizăm de asemenea și modul în care abordăm problema vizelor pentru țările din Balcanii de Vest. Eu am uh, luat notă de faptul că s-au înregistrat progrese în acest domeniu, că țările avansează cu o viteză diferită, avem Firomul, Muntenegrul și alte țări și, bineînțeles, trebuie să încercăm să ajungem la un acord cu aceste țări înainte de încheierea acestui an. De asemenea, trebuie să încercăm să determinăm aceste țări să îndeplinească cât mai repede toate criteriile necesare pentru a avea un regim de eliberare a vizelor diferit. De asemenea, sistemul de informații pentru vize trebuie să se îmbunătățească, iar în luna decembrie, din păcate, nu va putea fi lansat acest sistem. Aceasta era ambiția noastră. Acest sistem VIS va înlesni analizarea cererilor de viză, iar sistemul care este folosit actual ar trebui să țină cont de ultimele reforme din politica de vize. Acestea sunt prioritățile politicii suedeze în domeniul azilului și al imigrației. E clar că avem foarte multe de făcut, iar eu sunt dispus să avem uh, contacte cât mai strânse cu dumneavoastră, Parlamentul European și cu Comisia Libe. Și acum sunt uh, dispus să răspund la întrebări. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Acum putem lansa dezbaterea, după cum spuneam. V-aș sugera să respectăm calendarul și să încercăm să luăm cât mai multe intervenții cu putință. Pe lângă coordonatorii de la diferitele grupuri politice, cel puțin 15 membri și au uh, arătat intenția de a lua cuvântul. Doamnă Keller, probabil cu dumneavoastră vom uh, închide lista. Dumneavoastră deja sunteți. Și domnul Mastela, dragi colegi, v-aș sugera să închidem lista de participanți, deoarece nu am avea cum să reușim să terminăm. Vă rog de asemenea din inimă să respectați uh, limitările de timp pe care le avem. Vă mulțumesc. Domnul Busutil, reprezentantul PPE, are cuvântul. Three minutes. Trei minute. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea făcută. În numele grupului PPDE pot să vă asigur de deschiderea noastră și de voința noastră politică de a coopera cu dumneavoastră în următoarele câteva luni pentru a vă atinge obiectivele. Vrem să vă ajutăm să vă atingeți obiectivele în acest uh, domeniu atât de sensibil și controversat al uh, politicii. Uh, este vorba însă de politici care să trec printr-o fază extrem de dinamică acum. Multe lucruri se întâmplă, multe lucruri se schimbă în teren în prezent și nu numai pe terenul uscat, ci și pe mare aș putea să mai adaug. Țara mea, Malta, Eh, tocmai eh, a salvat 85 de migranți eh, care se aflau în derivă la 75 de kilometri de distanță de insula Lampedusa. Iată, o situație care stârnește multe controverse. ar trebui să ne situăm deasupra acestora și ar trebui să lansăm semnale de constructive de acord și de politic și de rațiune pentru că lumea acolo în teren uh, ne întreabă ce face Uniunea Europeană, cât de eficace este Uniunea Europeană în gestionarea acestor uh, situații. Uh, când eu sunt întrebat nu pot să spun decât că Uniunea Europeană, din păcate, nu este nici pe jumătate atât de eficientă pe cât ne-am dorit noi să fie. De aceea avem nevoie în următoarele luni de contribuțiile dumneavoastră valoroase. Ați amintit programul de la Stockholm. În această privință pot să vă asigur încă o dată de cooperarea noastră, dar acest program prevede prioritățile noastre pentru următoarele, în următorii cinci ani pe noi însă ne interesează și faptul că uh, acele lucruri asupra cărora am convenit deja, pachetul de azil și de refugiați din octombrie anul trecut, ca aceste măsuri să fie implementate. Și ne interesează nivelul uh, de implementare a celor măsuri care au fost deja convenite. Aș vrea să insist asupra uh, câtorva uh, puncte care cred eu că sunt prioritare pentru a implementa în mod corespunzător uh, aceste uh, obiective. În primul rând, trebuie să combatem mai efectiv, mai eficace uh, migrația ilegală. Deci rutele care traversează Mediterana sunt rute ilegale de migrație. Aceste rute trebuie oprite. Nu are nimic de a face cu migrația ilegală, vorbesc doar de migrația ilegală. Uh, oprind, împiedicând această migrație ilegală, vom uh, reuși să contracărăm și uh, efectul acesteia, tragediile umane multiple. Trebuie să ne concentrăm și asupra măsurilor concertate de repatriere. Apoi, dacă nu ne asigurăm că există pe lângă o cooperare internă și una cu statele terțe, în special țările de origine ale migranților, dar și o cooperare cu țările de tranzit, nu vom putea să avem o, un control al acestei migrații. Deci trebuie să ne asigurăm că avem o bună cooperare cu Libia, altminteri nu vom putea opri, nu vom putea stăvili acest val de migranți. În al treilea rând, trebuie să existe instrumente de solidaritate da, uh, mă apropii de sfârșit, domnule președinte. Este nevoie de solidaritate, în special solidaritate față de uh, solidaritate cu statele din sudul Uniunii Europene. Și în încheiere, domnule președinte, biroul pentru uh, sprijinul solicitanților de azil este o idee pe care credem că este bună, credem că s-ar putea ajunge rapid la un acord în această privință și vă vom susține în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Busutil, spune președintele. Încă o dată, trei minute. Uh, Minister... Moraes. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru. Uh, observ că și acum și acum 10 ani ați fost preocupați de o politică comună în domeniul azilului. De aceea vreau ca o primă întrebare să vă, să, să vă întreb ce s-a, ce s-a întâmplat cu dezideratele de acum 10 ani, pentru că uh, ceea ce ne spuneți și azi este binevenit, este ambițios, dar uh, uh, vrem să fim realiști și să ne asigurăm că, într-adevăr, avem o politică comună de azil funcțională. Pentru că această chestiune devine din ce în ce mai complexă. De asemenea, salutăm salutăm uh, uh, rezultatele obținute de Parlament în fosta legislatură în ce privește uh, pachetul de azil, pachetul legislativ și iată că și procesul de la Dublin funcționează. Um, m-a uh, surprins uh, puțin că nu ați reflectat uh, rapoartele și, și, și rezultate pozitive care au venit dinspre acest Parlament în ultima legislatură în acest domeniu. Mă refer, de exemplu, la raportul Antonio de Masa, care amintește principii uh, Eh, principiile care trebuie să guverneze o politică eh, de azil eh, comună echilibrată. Nu vorbesc doar de faptul că statele din sudul Uniunii Europene sunt mai afectate decât altele. Trebuie să existe o abordare echilibrată a acestei politici și ne interesează pe noi cum cum vedeți astăzi împlinită viziunea din 1999, când a fost lansată această politică? și deocamdată mă opresc aici. Mulțumesc. Now comes the floor for... Mulțumesc. Doamna Hennig Pleșert, acum. Dank in Um, Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea făcută. Cu siguranță vom mai avea uh, prilejul să ne reîntâlnim pe aceste teme, așa cum și dumneavoastră veți uh, avea prilejul să constatați că noi vă susținem în demersurile noastre. Domnul Busutil a amintit deja și vreau să reau și eu, există încă o lipsă de solidaritate între uh, statele membre în domeniul acestor politici care, până la urmă, constituie un obstacol în uh, implementarea unei politici comune de azil și în domeniul refugiaților. Sigur, uh, trebuie să lucrăm în domeniul operativ, trebuie să, trebuie să fim activi uh, și în gestionarea politicilor la nivel național, dar uh, trebuie să avem o solidaritate între uh, state o solidaritate care în principiu s-ar baza pe, pe voluntariat, pe acte comise voluntar, dar eu nu mă aștept la prea mult voluntariat în prezent a existat o majoritate care, înainte de alegeri, eh, a susținut cu tărie că trebuie schimbat ceva în această privință. Nu mai avem frontiere interne, eh, deci toate statele trebuie să-și asume împreună eh, câte o parte, până la urmă, a acestei răspunderi generale care o avem la nivel european. Și sper că uh, președinția suedeză va uh, încerca și în demersurile sale bilaterale cu statele membre să uh, ne ajute în această privință. Merci, monsieur le président. Doamna Flotră, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să salut prezența unui ministru care aparține unui, unei țări care a dat dovadă de leadership pentru că a primit cel mai mare număr de refugiați uh, din Irak și uh, vă mulțumim pentru aceasta. Aș vrea să am mai multe informații în legătură cu negocierea Comisiei și ce veți face cu încheierea acestei negocieri cu Libia în ceea ce privește acordul de imigrație și care pune mai multe chestiuni, și anume respectarea drepturilor imigranților și uh, neîncălcarea principiului de repatriere. Pentru că aceasta este exact uh, contrarul a ceea ce face Italia în ziua de astăzi și nume există o serie de persoane care sunt trimise înapoi la ele acasă și acest lucru a fost condamnat deja de Națiunile Unite și de Înaltul Comisariat pentru Refugiați și salut acest lucru. Însă acest principiu înseamnă că aceste persoane își asumă riscul de a fi maltratate. Și iată, întrebarea care mi-o pun în legătură cu refugiații de acolo este care este poziția Uniunii Europene și dumneavoastră la nivelul Consiliului, cum veți face pentru ca aceste persoane care se află în situație ilegală în Franța să poată fi totuși primite în condiții respecta, respectabile în Libia, ceea ce nu se întâmplă la ora actuală. Și cum am putea controla și evalua această situație față de ce se întâmplă acolo și în legătură cu slăbiciunile și ținând cont de faptul că lipsește aproape cu desăvârșire o rețea de asociații și organizații. În al doilea rând, mă gândesc că pentru acordurile de la Dublin, pentru a fi într-adevăr eficienți, eficienți, cred că ar trebui abrogate. De ce? Din trei motive principale. În primul rând, pentru că cred că acesta este obiectivul unui regim comun de azil în Europa, și anume dacă dorim să avem o protecție la nivel european, o protecție necesară pentru aceste persoane, atunci ar trebui ca aceste persoane să poată alege țara în care are cele mai mari șanse să-i meargă bine. Pentru că altfel sunteți uh, afectat în mod automat uh, într-o țară în care s-ar putea să nu aveți uh, nicio șansă sau nu aveți nimic în plus față de celelalte țări. Și acest lucru nu are nimic de a face cu obiectivele noastre de integrare. Un al doilea motiv. Persoanele care au intrat într-o altă țară europeană nu îndrăznesc să ceară azilul și acest lucru este important pentru că le e teamă să nu fie trimise în altă țară precum Grecia, de exemplu, unde n-au nicio șansă să obțină acest azil. Deci, iată un nou obstacol în calea protecției internaționale și, în sfârșit, un al treilea motiv pe care l-au descris uh, foarte bine colegii și prietenii noștri din uh, Italia, Malta și Grecia, așa nume că este vorba de o chestiune care este greu de gestionat de țările limitrofe. Deci, vreau să vă întreb cum credeți că putem găsi soluții adecvate pentru aceste trei consecințe nedorite ale acordurilor de la Dublin în ziua de astăzi. Mulțumesc. Domnul Kirchhoff. Some of the remarks of my colleague and uh, speaking îmi cer președinte, eh, domnul președinte, îmi cer scuze pentru unele uh, o misiune care poate au fost uh, făcute în prezentarea pe care am ascultat-o, de aceea vreau să fac câteva comentarii foarte scurte. Uh, mi se pare evident că trebuie să fim foarte uh, hotărâți în a distinge între solicitarea de azil și abuzul de regulile de imigrație regulile sunt reguli și inclusiv regulile de imigrație trebuie să fie respectate ca tare. Sigur că fiecare uh, stat uh, uh, are alte priorități în ce privește imigrația și, sigur, și de aceste lucruri trebuie ținut cont. Dar, în ce privește azilul, ne, ne bazăm cu toții pe articolul 51 din Convenția Națiunilor Unite. Deci, Eh, cu atât mai, cu atât mai eh, eh, absurd mi se pare să tolerăm abuzuri ale acestor reguli de solicitare a azilului, pentru că este în detrimentul acelora care într-adevăr solicită azil din motive întemeiate. De aceea trebuie, trebuie să avem o altă poziție de acum încolo față de acele state care practic încurajează persoanele să călătorească spre Europa. Persoanele sunt expuse uh, unor vari pericole în drumul lor către Europa și inclusiv în Europa. Deci, uh, uh, observăm că Libia, dar și alte țări exercită presiune asupra Europei, ceea ce nu este posibil, și, și nu este posibil nici să lase persoane să plutească în derivă fără să le, a le salva. Ehm, trebuie să fim foarte hotărâți, determinați, trebuie să ajutăm acele state din Europa care nu au eh, resursele pe care le au poate țările mai mari, eh, state, trebuie să ajutăm statele care se află la periferia Europei, care sunt expuse unor eh, poveri și unor presiuni uh, suplimentare. Uh, trebuie să le ajutăm pe acestea, dar trebuie în același timp să recunoaștem uh, dreptul Uh, statelor membre și, sta, uh, de, și statelor naționale de a stabili priorități în ce privește politica proprie de imigrație. Boa tarde, uh, senhor ministro. Muito obrigado, senhor presidente. Tavares, bună ziua, domnule ministru, domnilor și domnilor. Eu aș vrea să încep prin a vă spune că în ceea ce privește imigrația clandestină, problema este pusă uneori greșit imigranții care ajung în Europa, din, care ajung în țările din sudul Europei, provin din Africa și marea majoritate trec prin Libia pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Aceștia sunt solicitanți de azil și de foarte multe ori au dreptul la azil sau chiar obțin azilul în țările Uniunii Europene. Prin urmare, chestiunea rutelor ilegale. Poate că nu este bine pusă. Ideea ar fi să ne gândim cum să adaptăm politicile europene pentru ca azilul să poată fi acordat și solicitat în niște condiții de securitate. Securitate a persoanelor care au, într-adevăr, dreptul la acest azil. Așadar, trebuie să vedem cum putem schimba mandatul agenției Frontex pentru a avea în vedere drepturile acestor solicitanți de azil. De asemenea, trebuie să spun că aici s-a vorbit despre a combate traseele ilegale de imigrație. Da, e clar, sunt clandestine, deci trebuie să le combatem. Însă, din nefericire, știm cu toții că e foarte ușor să vorbești despre combaterea acestor rute ilegale de migrație, însă pe teren, în realitate, e foarte greu să o faci. Iar noi riscăm, practic, să facem o politică maximalistă ireală. Și o astfel de politică este practic sortită eșecului, așa cum este și politica împotriva drogurilor sau a terorismului, deoarece aceste politici nu țin cont de adevăr, de realitate. Ce ne lipsește? Nu ne lipsește solidaritatea și solidaritatea lipsește deoarece aceste politici sunt lipsite de realism. Și în acest sens aș dori ca președinția suedeză să poată reflecționa la punerea în aplicare a acestor politici lipsite de realism, deoarece politicile care nu au realism ajung să fie imorale atunci când mor persoane în largul mării, așa cum s-a întâmplat recent. Și asta se întâmplă deoarece nu se știe exact prin ce mandat aceste persoane pot fi scoase sau pot fi uh, lăsate acolo. Asta se întâmplă. Acestea sunt cauzele. Aplicăm niște politici europene total greșite. Aici s-a încheiat prima tură de întrebări. Domnul Borghezio, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Legitimitatea acestei dezbateri este cunoscută de toți. E vorba de dreptul celor persecutați să încerce să obțină azil în Uniunea Europeană. Însă, în ciuda acestei logici, nu ar trebui să spunem că țări precum Italia sau Malta au niște politici nelegitime. Aceste țări și-au luat angajamente, iar Europa a lăsat aceste țări practic de izbeliște. Toate aceste țări nu pot să conteze decât pe ele însele pentru a combate imigrația clandestină, care este de foarte multe ori canalizată de organizații mafioase, uh, în care există și elemente teroriste. Îmi cer scuze reprezentantului președinției suedeze, însă aș vrea să-i spun că cea de-a doua sarcină, cea de combatere, la fel de importantă ca și prima iar celor care au cerut un adevărat angajament al Europei în aceste acțiuni de combatere, vreau să le spun un lucru și acțiunile de prevenire sunt foarte importante, de preîntâmpinare și nu pot să spun că Uniunea Europeană nu nu pot să spun că Uniunea Europeană a fost uh, neapărat uh, prezentă în locurile de tranzit, de exemplu, în Libia și în alte țări de tranzit. Aș vrea să știu ce face Uniunea Europeană în Africa pentru a evita, pentru a denunța situația, pentru a controla aceste fluxuri migratorii și pentru a îi denunța și a-i combate pe traficanți. De foarte multe ori, mulți șefi de stat africani, practic, își dau binecuvântarea uh, pentru acest fenomen. Țările care sunt practic pe prima linie a frontului în ceea ce privește combaterea Parlamentului trebuie ajutate. Da, s-a vorbit despre acel principiu al repatrierii. Pot să vă spun că anul trecut în Italia au ajuns 14.000 de persoane clandestine pe mare. Și erau cazuri de trafic. Anul acesta numărul a scăzut la 1300. Eu cred că, pe lângă toate cuvintele mari vorbite aici, ar trebui recunoscut meritul guvernului italian. Vă mulțumesc. Acum vom auzi comentariile coordonatorilor. Prima rundă de răspunsuri, după care restul membrilor. Domnule ministru. Tack så mycket, herr ordförande, och tack så mycket för eh, många trevliga kommentarer. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări constructive. Domnule Busutil, am să încep cu dumneavoastră. Este foarte important să subliniem aici gravitatea situației. Eu m-am dus vara trecută în Malta pentru a vedea situația la fața locului și mi-am dat seama acolo cât de important este să ai o viziune generală, panoramică. O viziune generală asupra imigrației. Însă asta nu înseamnă că nu trebuie să îmbunătățim în același timp sistemul de azil, și anume să încercăm să ajungem la performanța maximă pentru ca acest sistem să fie bun și să se realizeze un dialog cu statele terțe, care de multe ori provoacă aceste probleme. De asemenea, ar trebui să vedem care este relația Uniunii Europene cu Libia. E adevărat că există niște negocieri în curs între Uniunea Europeană și Libia și acestea vor avea anumite consecințe. Iar vicepreședintele Comisiei, Jacques Barrot, va vizita această țară la toamnă și de asemenea Turcia. Am spus mai devreme că avem nevoie de un dialog deschis în zona Mediteranei în ceea ce privește imigrația și resursele disponibile. Iar țările de origine trebuie să se deschidă mai mult dialogului cu noi și trebuie să promovăm flexibilitatea instrumentelor de care spunem. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să participăm mai mult și să profităm mai mult de pe urma acelor organizații care au mai mare experiență în anumite teme, astfel încât să avem un acces mai mare la țări precum Libia și Turcia. Și cred că este important ca președinția să facă legătura uh, între problema imigrației și imigrația ilegală pe de altă parte. Pentru că există o anumită imigrație ilegală și cel mai mare dușman acesteia este tocmai imigrația legală. Iar prin programul de la Stockholm credem că aceste fenomene ar trebui incluse în dezbaterile noastre. Aceasta este o abordare strategică pentru noi. Iar spiritul de la Tampere se regăsește de fapt în acest nou program de la Stockholm. Cu toții știm foarte bine care este valoarea politică a acestor evenimente. Subliniez încă o dată, trebuie să găsim echilibrul între, pe de o parte, obligația și datoria morală a Uniunii Europene și, pe de altă parte, deschiderea necesară către celelalte țări o deschidere pe care noi o considerăm foarte importantă. Acum pentru doamna Henis Plashert. Într-adevăr, E adevărat, există anumite carențe în practicile de solidaritate ale Uniunii Europene și acestea dorim să le implicăm în programul de la Stockholm. Ar trebui să implementăm anumite măsuri față de deciziile luate deja, tocmai pentru a compensa această lipsă de solidaritate. Domnule Kirchhoff, aveți uh, absolută dreptate atunci când spuneți că trebuie să separăm chestiunile de migrație și de azil, că acestea trebuie disociate. Legislația în domeniul azilului se referă la o legislație asupra unui drept, iar cea imigrației se referă la o posibilitate. Dorim ca în Uniunea Europeană să se țină cont de posibilitățile de care dispunem. pentru că există anumite state membre care au nevoie de această mână de lucru reprezentată de imigranți, iar pe de altă parte trebuie să asigurăm demnitatea celor persoane care cer azil în mod legitim. Pentru domnul Tavares. Aplicarea sistemului de azil este absolut necesară. Avem deja o anumită legislație la nivel european și a trebuit să ne îndeplinim angajamentele pe care le-am luat în textele scrise. În acest sens, președinția vă pot asigura că va lucra în continuare pe această temă. Și pentru domnul Borghețio, e foarte greu să vă spun acum care dintre măsuri ar putea fi utile în mod preventiv, pentru că toate acestea depind de ce vor face și țările terțe iar președinția suedeză consideră că există o legătură foarte clară între politica de dezvoltare și imigrație. Am avut deja o conferință pe această temă asupra politicii de dezvoltare și legătura sa cu politica de imigrație, iar ca urmare acestei conferințe la care sunteți cu toții invitați vom putea continua lucrările noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru remarcile dumneavoastră concise la obiect pe care le-ați făcut în legătură cu întrebările care v-au fost puse. Și acum, vă reamintesc încă o dată cât de important este să ținem cont de timpul pe care îl avem la dispoziție. Vă spun aveți un minut și jumătate, maxim două minute, pentru că avem o listă de 20 de persoane care doresc să ia cuvântul, așa că vă rog, vă rog mult de tot să țineți cont cât de important este să fim foarte succinți atunci când ne exprimăm. Doamna Corața Bild, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun în primul rând cât de mândră și de încrezătoare mă simt față de prezența domnului ministru aici, care a dat dovadă de umanitate și de solidaritate și mă simt că agenda politicii imigrației în Europa este pe mâini sigure. Și, de asemenea, vreau să prezint aici exemplul dat în Suedia în ceea ce privește legislația pentru imigrație, care a dus deja la rezultate foarte bune în ceea ce privește integrarea. Și aș vrea să vă rog acum, domnule ministru, dacă puteți să ne dați mai multe decizii, mai multe detalii în legătură cu discuțiile la nivelul Consiliului și care sunt prioritățile pe care le veți impune în timpul președinției dumneavoastră. Iar din partea Comisiei Libe, aș vrea să vă spun că mă bucur foarte mult că ați vorbit și de problema liberalizării vizelor pentru Balcanii Occidentali și mă bucur în special de faptul că ați decis și un moment pentru aceasta, pentru că ați spus că legislația va fi adoptată până la sfârșitul acestui an. Sper într-adevăr ca acest Parlament să nu se împotmolească în birocrație pentru o chestiune atât de importantă și care are de face cu libertatea pentru cele persoane care se simt în închisoare. Cred că avem o adevărată responsabilitate și sper ca Comisia noastră să contribuie pentru redactarea unui aviz favorabil în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sipi! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Ce face Uniunea Europeană? Și noi suntem întrebați de, mult, de multe ori ce face Uniunea Europeană într-un domeniu sau într-altul. Da. Dar trebuie să ne gândim, să întrebăm mai concret ce fac guvernele naționale, ce fac ministrii de interne din statele membre. Poziția comună a Consiliului, la care a făcut referire domnul ministru Bildström, nu este, din păcate, o garanție pentru faptul că aceia care adoptă această poziție comună o și implementează cu consecvență în statele membre. Este o experiență pe care o facem frecvent în multe dintre statele membre. Dacă uh, mă gândesc că domnul Berlusconi uh, uh, invocă anumite regulamente eh, ale comisiei, când eh, încearcă să se sustragă unor răspunsuri, mă gândesc că, eh, de fapt, știe foarte bine că nu respectă anumite regulamente și anumite temeri legale pe care noi le avem în Uniunea Europeană. Deci există uneori, din păcate, uh, uh, dubii și există uh, îndoieli atunci când ne întrebăm, într-adevăr, doresc statele membre să implementeze legislația comunitară. Eu cred că trebuie să ajungem la niște cote obligatorii pentru a putea uh, să distribuim în state, în, între statele membre ale Uniunii Europene uh, numărul uh, din ce ce mai mare al acestor imigranți. Nu facem asta doar ca cu intenția de a reduce povara pe umerii statelor din sudul Uniunii Europene, nu. Cred că Eh, cred că nu avem niciun fel de po- povară suplimentară pentru statele membre în general. Cred că o, o distribuție judicioasă a numărului de uh, migranți nu ar uh, crea niciun fel de costuri suplimentare. Cred că o astfel de distribuție justă a uh, geografică a uh, migranților ar duce în plus chiar la o reducere a fenomenului imigrației ilegale, pentru că pentru că imigrația ilegală, de fapt, eh, mai ales atunci când este vorba de o imigrație ilegală de masă, eh, scade disponibilitatea în rândul populației de a accepta imigrația legală, de care oricum avem nevoie. Vă mulțumesc deocamdată. Mulțumim, comisar. Domnule comisar Michel, vă rog. De faire la distinction Mulțumesc. E clar că trebuie să facem o departajare clară între imigrație și azil. Un concept, unul dintre aceste concepte nu trebuie să ne facă neapărat să ne gândim la celălalt. Uh, Însă există un element care totuși mă îngrijorează în discursul domnului ministru, deși în general îi împărtășesc uh, ideile. Și anume un element despre care nu am auzit. Dumneavoastră ați spus că doriți să vegheați la interesul pe care îl au țările membre în ceea ce vrește mâna de lucru. Însă eu nu am auzit nimic despre pericolul exodului de creiere pe păi țările care sunt la originea acestor uh, fenomene, țările din care pleacă aceste persoane, pot suferi de pe urma acestui exod al creierilor. Și nu am auzit nici măcar o propoziție în discursul dumneavoastră despre asta mă îngrijorează mult, deoarece nu cred că vom uh, avea în continuare nevoie de astfel de politici care vor uh, săcătui aceste țări de creiere. În Africa e nevoie de învățători, de ingineri, de medici, de asistenți medicali și aceștia imediat uh, după ce ies de pe bărcile școlii, sunt angajați în străinătate. Deci de aceea vă rog să fiți foarte atent la această dimensiune, care dacă vrem într-adevăr ca valorile europene să aibă câștig de cauză, deci nu, vrem, nu avem cum să avem o abordare fără aceste valori, care, după părerea mea, ă, suferă de pe urma unui pragmatism și a unui materialism cam exagerat. Deci să nu ne gândim doar la interesul țărilor membre. Uitați-vă și la rata șomajului din țările noastre. Poate că există și alte soluții pentru a față face nevoilor de mână de lucru. Deci nu cred că această vânătoare de creier ar fi uh, cea mai utilă soluție în defavoarea țărilor în curs de dezvoltare. Doamna Papadopoulou, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dumneavoastră ați vorbit pe bună dreptate despre zona Mediteranei și ați spus clar care pot fi soluțiile acolo. Care e problema? Colegul dumneavoastră nu mi-a răspuns la întrebare. Vă mai fac, vă mai adresez întrebarea. Țara mea, Cipru, suferă foarte mult de pe urma imigrației clandestine. Noi uh, avem un număr foarte mare de imigranți clandestini, de solicitați de azil. De ce? De ce suntem o țară cu o situație strategică din punct de vedere geografic. Noi suntem uh, puntea între Europa și restul lumii și Asia. Și gândiți-vă de asemenea care este și situația în zonele ocupate. Din 74 până în încoace, din 1974 până în prezent, în Cipru, Turcia, armata turcă mai exact, a ocupat aceste teritorii, iar guvernul nostru nu are acces în aceste zone. Prin urmare, achiul comunitar nu are cum să fie aplicat acolo și de aceea lucrurile ne scapă de sub control. În aceste teritorii ocupate, imigrația ilegală este necontrolată, de asemenea, din Turcia imigrează un număr foarte mare de persoane către teritoriile ocupate, unde și economia subterară e foarte importantă, dat fiindcă de ea depind foarte multe persoane. Noi avem nevoie de o voință politică. Turcia trebuie să recunoască Republica Cipru și trebuie să colaborăm cu ei. Însă situația este cu totul altfel în ziua de astăzi. Turcia nu aplică protocolele necesare și nici nu e gata să ne recunoască țara. Așadar, eu am următoarea întrebare. În primul rând, Turcia va ieși cu basma curată din toate aceste probleme în continuare, deci nu se va soluționa problema Ciprului. Ce, se va, ce va face domnul Baro când se va duce în Turcia? Va exercita presiunea asupra Turciei sau nu? Un alt lucru, Turcia vrea să adere la Uniunea Europeană. Însă dacă e să adere, nu ar trebui să facem presiune asupra Turciei pentru că această țară să respecte valorile europene și să își respecte promisiunile făcute, cum ar fi, de exemplu, să recunoască Republica Cipriotă pentru ca noi să putem acționa deja și pentru a preîntâmpina imigrația ilegală. Vă mulțumesc și aștept răspunsul dumneavoastră. Cuvântul, stimată colegă. Hai, head. Mulțumesc. Hoppas att vi får anledning att diskutera. Domnule ministru, vă doresc tot succesul de care aveți nevoie pentru perioada mandatului dumneavoastră și sper că vom mai avea și alte uh, prilejuri de a discuta cu dumneavoastră. Ați abordat uh, drepturile uh, generale ale uh, cetățenilor. Noi în uh, Comisia Libe vorbim și despre uh, drepturile copiilor. Uh, Eh, copiii sunt o bună parte a eh, numărului total de migranți ilegali și vreau să știu cum vedeți dumneavoastră posibilitatea soluționării eh, problemelor specifice pe care, care vizează copiii aflați în situația de migranți ilegali. Eh, poate că și în ce privește relocarea migranților am putea să eh, demarăm lucrurile, să le urnim din loc eh, cu, având în vedere situația copiilor în mod special. Mulțumesc. Grazie per la relazione che ci ha fornito oggi il Ministro. Io farò una domanda molto... Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Serachiani. Primul ministru italian a spus uh, ieri că uh, va bloca uh, uh, demersurile uh, Consiliului uh, și a Uniunii Europene dacă se vor continua uh, cu aceste comentarii făcute în ultimul timp. Vreau să întreb ce spune președinția suedeză în legătură cu comentariile recente ale comisarului Baron în, eh, în legătură cu Libia, care, care dintre legislația, eh, legile europene sau internaționale au fost de fapt încălcate? Mulțumesc. Vizit. Mulțumesc, doamna Blinkeviciute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului ministru pentru prezentarea priorităților suedeze pe durata mandatului președinției suedeze. Am câteva întrebări. 130 mari orașe ale Uniunii Europene au solicitat un, in, instituțiilor europene să acorde competențe mai mari autorităților publice locale în soluționarea problemelor de imigrație. Autoritățile locale uh, realizează faptul că Uh, migrația legală este, poate fi uh, benefică pentru Uniunea Europeană și uh, spun asta pentru că în marile orașe se simte cel mai mult presiunea imigranților. De aceea consiliile locale ale acestor uh, mari orașe solicită mai mari atribuții, mai multe atribuții și competențe în ce privește uh, soluționarea acestor chestiuni. Poate că programul de la Stockholm ar trebui să aibă în vedere și această componentă. Știu că în Uniunea Europeană există uh, păreri diferite în ce privește acordarea sau neacordarea unor competențe sporite autorităților locale în domeniul imigrației. Aș vrea să știu însă care este opinia dumneavoastră, domnule ministru, în această privință. O altă întrebare uh, pe care vreau să uh, vă pun este legată de imigrația forței de muncă. Uh, s-a examinat uh, situația pieței forței de muncă în Uniunea Europeană. Se spune că va trebui să mai așteptăm un an, doi, până ce se va îmbunătăți substanțial situația sunt uh, de acord cu dumneavoastră când spuneți că trebuie să fim flexibili atunci când uh, primim uh, migranți care de fapt vin să înlocuiască o forță de muncă pe care noi nu avem. Dar uh, au spus-o și alți colegi, există și o fugă a creierelor din statele de origine, în special din Africa. Cred că pe lângă aceasta mai este și o altă situație, situația în care angajatorii angajează de preferință persoane din statele terțe pentru că sunt o forță de muncă mai ieftină. Deci, practic, uh, uh, practic uh, este o, o atitudine proactivă din partea, din interiorul Uniunii Europene. Vă rog să reacționați la această situație. Vă mulțumesc încă o dată pentru deschiderea dumneavoastră și pentru răspunsurile concrete pe care le-ați dat până acum. Mulțumesc. Domnul Ribero. Yes, voi fi telegrafic. Eu vreau să revendic înțelepciunea acestei comisii în ceea ce privește imigrația. Domnule ministru, știm clar ce înseamnă imigrația clandestină, ce înseamnă integrarea, ce înseamnă protecția internațională, știm ce are repatriere, toate astea sunt clare pentru noi. După ce v-am ascultat și după ce am împărtășit criteriile și problemele pe care le-a spus, v-aș vrea să vă împărtășesc două îngrijorări. Programul de la Haga zice 2010 este termenul pentru politica de azil. Și acum ne-ați spus că 2012 este termenul limită. Aș vrea să știu de ce și poate că mă corectați și îmi spuneți că am greșit în ceea ce privește următorul lucru. E o problemă de proceduri, de metodă, metodă comună sau de solidaritate și de distribuirea poverii? Deci nu există un acord la Consiliu în ceea ce privește distribuirea poverii? Punctul 2. Altă îngrijorare. Fondul European pentru Refugiați. 628 de milioane de euro. Cel mai mic din cele patru fonduri pe care le-am aprobat în perspectivele financiare 2007-2013. Deci din acest fond pentru refugiați vrem să înființăm biroul de sprijin pentru azil. Textual se spune că acest fond va fi folosit pentru a înlesni, pentru a ușura primirea refugiaților, dar nu a deplasaților doar, ci și a persoanelor deplasate. Deci spuneți-mi ce se va întâmpla. Vreți cere prin niște amendamente de buget ca acest fond să fie folosit uh, și în alte scopuri? Deci, un lucru e, sunt refugiații și altceva este acest birou de sprijin pentru azil. Să nu amestecăm lucrurile. Vă mulțumesc. Domnul Sepont? Domnul Bontes, mă scuzați. Mulțumesc. Eu, unul, sunt îngrijorat de un lucru la această reuniune și vă voi explica de ce. Uniunea Europeană suferă de pe urma unei presiuni enorme din cauza imigrației și asta de ani de zile. Au apărut niște lumi paralele. Pe de o parte avem oameni care fug de ceva și pe de altă parte avem persoane care cred că Europa este un adevărat rai pe pământ în care nu e nevoie să lucrezi. Aici, în Bruxelles, la câțiva metri de acest parlament, există niște lumi paralele, niște cartiere închise. Duceți-vă și la Londra să vedeți ce se întâmplă unde sunt ghetouri groaznice ale imigranților. De aceea această politică trebuie revizuită. Există semnale clare, cum spune domnul Martens, trebuie să înființăm Europa, însă privind și către Africa de Nord. Avem aici 50 de milioane, în această zonă, în Africa de Nord, 50 de milioane de, eu, de persoane care vor să lucreze în Uniunea Europeană. Deci nu avem cum să facem acest lucru în cadrul politicii de ocupare a forței de muncă în Europa. Uitați-vă la cifrele șomajului, uitați-vă ce se întâmplă în Olanda. E imposibil să le dai de lucru tuturor celor care vor să vină aici. Piața muncii s-ar prăbuși pur și simplu. Prin urmare, așadar, apar niște uh, lumi paralele în Malmö, în Amsterdam, în oricare oraș mare din Uniunea Europeană. Sunt niște zone în care islamul vine și prinde rădăcini. Și am acum două întrebări. Știți ce probleme există în marile aglomerații urbane, Paris, Rotterdam. Știți ce probleme apar în aceste orașe? Le cunoașteți aceste probleme sau nu? Sunteți dumneavoastră dispus să revizuiți politica, deoarece există acești 50 de milioane de imigranți uh, probabili? Ați auzit de acea propunere de a deschide frontierele către Africa de Nord. Ce credeți despre această politică? Vă mulțumesc, doamna Angelila, are cuvântul acum. Grazie Presidente, ringrazio il Ministro per la presentazione. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ministru, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră a programului președinției suedeze. Poate că mă voi repeta față de ceea ce au spus colegii mei, însă oricum e vorba de teme de actualitate. Așa cum s-a spus deja aici, Astăzi am avut o propunere a Comisiei de instaurarea unui program comun de uh, repatriere a refugiaților. Este vorba de un program concret, dar trebuie să ne grăbim pentru că Europa, într-adevăr, a rămas în urmă. E nevoie de mai mare coordonare între statele membre, nu doar în ceea ce privește refugiații, ci și uh, în ansamblu în ceea ce privește imigrația și e nevoie de mai mare solidaritate comunitare, de o mai bună împărțire a responsabilităților, pentru că fără aceasta ne va fi foarte greu să dăm răspunsuri concrete. Pentru că numărul este impresionant al cererilor de azil. Această responsabilitate, așa cum spuneau și colegii mei, nu poate reprezenta o povară doar pentru țările care se află la frontiera Uniunii Europene. S-a vorbit despre aceste țări. Nu le putem lăsa singure să se descurce cu această problematică. Și n-ar trebui să mai vorbim despre diferențele penibile, să spunem, între aceste țări în această categorie, între Spania și Malta sau între Italia și Grecia și așa mai departe. Colegul meu, Busutil, a reamintit acest lucru astăzi. E vorba de o problemă care este zilnică, pentru că acest fenomen apare și este reiterat în fiecare zi. De aceea trebuie să vorbim despre dreptul de a fi primit, care nu poate fi doar o problemă pentru țările de frontieră. S-a vorbit de asemenea despre caracterul obligatoriu a redistribuirii acestor um, solicitanți de azil. Și în încheiere, aș vrea să spun că am auzit foarte mult în ultimele zile din partea instituțiilor care au făcut uh, comentarii negative referitoare la ceea ce face țara mea, Italia. Și, în schimb, N-am auzit uh, comentarii la fel de critice față de alte țări care se află mai în nordul Europei și care au spus uh, și ele că ele nu au nevoie de solicitanți de azil pentru că aceasta este de competența statelor membre. Deci, mi se pare că această atitudine discriminatorie nu poate fi acceptată. Mulțumesc, doamnă Alfano. Mulțumesc. Vreau și să-l felicit pe domnul ministru și azi dimineață am adresat o întrebare doamnei Asc, n-am primit un răspuns, așa că am să repet întrebarea în fața dumneavoastră foarte concis. Foarte mulți colegi s-au exprimat pentru a spune că se cere Uniunii Europene să se fixeze niște criterii clare. Și am senzația că acea puțină legislație care există la ora actuală nu este aplicată în viața de zi cu zi. Știți foarte bine că s-a publicat pe internet și în special într-un uh, jurnal italian fotografii groaznice care ne arată ce se întâmplă la închisoarea Gandufa cu niște somalieni și e vorba de resortițanți uh, somalieni care au fost arestați pur și simplu pentru că se aflau pe drumul care merge uh, de la Libia până în Lampedusa. Deci erau potențiali uh, candidați pentru traversarea Mediteranei. E vorba aici de 60 de persoane care se află într-o închisoare de 5 metri pătrați. Și aș vrea să adaug că în ultimele zile 75 de alți deținuți somalieni au fost retrimiși în țara lor. Și cei care au avut posibilitatea să discute cu, cu cei de acolo de la închisoare au spus că ei ar fi avut posibilitatea să ceară azilul politic, dar nu au apucat să facă acest lucru și au fost repatriați înainte de aceasta, până la centrul de primire libian. Acolo există funcționari din partea Națiunilor Unite, din partea Înaltului Comisariat, care au vizitat acești deținuți. Și astăzi, la ora 15, am avut o confirmare din partea doamnei Boldini, care este purtător de cuvânt în partea Înaltului Comisariat al ONU, deci am avut confirmarea din partea acestei doamne că le-a fost refuzat accesul la acești deținuți. De ce vă întreb, domnule ministru, dacă politica italiană răspunde sau nu Convenției de la Geneva sau nu, și dacă violarea drepturilor de azil a imigranților respectă sau nu normele internaționale, atâtea câte sunt ele, sunt compatibile sau nu pentru că știm ce se întâmplă în aceste centre de primire din Libia. Mă întreb dacă Europa este dispusă să meargă până acolo și să constate într-adevăr ce se întâmplă acolo. Iar azi dimineață am pus aceeași întrebare doamnei Asc, colegei dumneavoastră. Și vreau să vă întreb acum pe dumneavoastră aici, care este poziția Suediei în ceea ce privește declarațiile domnului Berlusconi, Din păcate, microfonul a fost întrerupt. Aceste declarații, după cum spuneam, arată că, de fapt, purtătorii de cuvânt al Uniunii Europene ar trebui să tacă din gură. Aș vrea să vă rog foarte mult să respectați timpul pe care îl aveți la dispoziție, dragi colegi. Doamna Keller, într-adevăr, S-a vorbit de dorința de a ajunge la o politică comună de azil și vreau să vă întreb cum veți face ca aceste proceduri de azil comune să nu fie la nivelul cel mai de jos și la nivelul standardelor cel mai de jos. De asemenea, vreau să vă întreb care va fi reacția dumneavoastră dacă statele membre nu îndeplinesc Convenția de la Geneva, așa cum s-a văzut în multe exemple aici, sau dacă nu se oferă posibilitatea de a aplica pentru azil sau de a trece prin proceduri corecte. Și care va fi reacția dumneavoastră? Și pentru că în programul de la Stockholm există foarte mult prevederi în legătură cu colectarea de date și în special în ceea ce privește imigranții, amprentele digitale și așa mai departe. Ce se întâmplă cu drepturile protecției datelor personale pentru imigranți, care sunt și ei ființe umane cu drepturi ca toți ceilalți și cum vom asigura că aceste drepturi sunt respectate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Bastela. Mulțumesc! Cred domnule președinte, că reprezentantul Suediei a dat dovadă de curaj atunci când a recunoscut lipsa de solidaritate față de anumite țări europene. Țări care sunt afectate de această chestiune. Este vorba de democrația europeană aici. Și față de o atitudine care n-a fost uniformă până acum, dar care a fost marcată de mai mulți colegi, Mă gândesc la tragedia din Malta și de la frontiera Italiei. Aceasta nu poate fi ignorată de Europa. Până acum, uh, în Europa s-au făcut mari declarații, mari discursuri, uh, ne-am abținut de la orice altceva, dar realitatea este cu totul altă. Realitatea este că Europa a fost oarbă și tocmai uh, Europa s-a putut exprima doar prin acești purtători de cuvânt ai săi, care nici de cum n-ar trebui să fie muți. Iar această um, atitudine de repatriere a guvernului italian este într-adevăr o, o atitudine pe care o putem discuta, o putem dezbate, respinge și așa mai departe. Deci, ce vreau să vă sugerez aici? Că trebuie să ne grăbim. eu cred că ar trebui să avem anumite inițiative la Consiliul față de aceste țări pentru a defini un anumit comportament care să fie cel european, astfel încât nimeni să nu se mai poate implica la nivel personal și nimeni să nu mai fie reticent atunci când e vorba de atitudinea europeană, pentru că dacă nu, fiecare își va trăi drama în propriul său colț și în propria sa țară. Mulțumesc! Mulțumesc! domnul Bronx. Mulțumesc. Sunt convins că mulți imigranți și mulți solicitanți de azil doresc să fugă de la ei de acasă. Însă atunci când ajung în sfârșit într-o țară oarecum sigură, ei devin uh, nu refugiați, ci imigranți economici. S-a vorbit despre imigrația economică și acest concept reprezintă o politică independentă și un proces inevitabil. Pentru că este vorba și de o chestiune de trafic cu ființe umane. Și forțele economice ale globalizării și-au dat drumul în acest sens. Imigranții economici sunt practic victimele acestui proces de globalizare ei nu sunt tratați ca ființe umane, ci doar ca factori de producție. Mulțumesc! Mulțumesc! Microfonul, vă rog. Yeah. Ok. Sorry, excuse please. Herr Vorsitzender, Herr Minister, ich habe ein... Cer scuze, Domnule președinte, domnule ministru, am o întrebare care se referă la uh, o uh, observație marginală a dumneavoastră și anume că SIS-2 încă nu este operațional. Vreau să întreb de ce SIS-2 nu este încă operațional când deja am aprobat o amânare a operaționalizării sale, apoi ce trebuie făcut pentru ca SIS-2 să devină operațional și odată ce și odată ce am avut deja o amânare prea lungă, zic eu, până când credeți că veți reuși să implementați sistemul? Mulțumesc! Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi face tot ce îmi stă în putință să răspund la toate întrebările. Doamna Bilt Vă mulțumesc pentru cuvintele eh, prietenoase și voi face tot ceea ce ne stă în pozdință pentru a vă susține, eh, eh, pentru a susține poziția noastră în fața Consiliului. La summitul de la, din iulie a fost clar că statele membre susțin poziția uh, aceasta. Deci poziția Consiliului este una foarte clară și univocă, ceea ce este și o foarte bună bază de, uh, punct de, bază de pornire pentru discuțiile cu Parlamentul. Sigur, uh, sperăm ca statele care până acum nu au parcurs toate etapele acestui calen, calendarului de, de implementare vor ajunge și ele să atingă obiectivele noastre. Apoi, doamna Keller a întrebat uh, cum se poate ajunge la un sistem într-adevăr comun și unitar al uh, azilului. Uh, comisia și-a um, deprimit rolul și contribuția pentru că a lansat această inițiativă pe care până la urmă am adoptat-o și pe care am agreat-o. Comisia într-adevăr are unele prerogative aici în ce privește cooperarea practică, efectivă. Uh, și această cooperare este practic baza oricărei uh, cooperări mai, mai, mai largi, uh, mai extinse în domeniul azilului. Deci Comisia este cea care are competențele coordonării acestor demersuri. De asemenea, trebuie să vă spun sincer că nu cred că o, un regim al cotelor uh, ar soluționa distribuția uh, poverii uh, reprezentate de uh, migrația ilegale. Cred că uh, nu poate fi forțată o solidaritate prin, între statele membre prin acest mecanism, dar există deja proiecte pilot și cred că rezultatele acestor proiecte pilot ne vor arăta unde, care este direcția pe care trebuie să o urmăm pentru că presupun că, doamna, ați vorbit până acum de sisteme care aveau caracter obligatoriu. Răspunzând la o altă întrebare, avem nevoie, într-adevăr, un, de un, avem nevoie de un dialog uh, activ în ce privește uh, fuga de creiere, în ce privește uh, reglementarea leg- migrație, imigrației legale. Uh, acest lucru relevă și uh, importanța co- uh, legăturii dintre politica pentru dezvoltare și politica de imigrație. Trebuie ca uh, ceea ce uh, decidem noi să se poată aplica uh, în mod uniform în toate statele membre, astfel încât uh, măsurile să fie toate coordonate și concertate. Um, dacă am gândi neo, în stil neocolonial sau prea, într-un stil prea patriarhal lucrurile, atunci Uh, atunci uh, am putea să spunem, da, păi uh, asistentele infirmierele instruite în Tanzania ar trebui să rămână în Tanzania pentru că ar trebui să servească propria lor patrie. Eu cred că este exagerată așa o viziune. Trebuie să ne gândim și la următorul lucru. Banii pe care migranții uh, îi trimit acasă din Europa contribuie la îmbunătățirea situației în țările lor de origine. Deci uh, trebuie să vedem lucrurile mai diferențiat și trebuie să integrăm aceste aspecte în politica noastră pentru dezvoltare. Apoi, uh, nu credem că criza demografică este, poate fi soluționată pur și simplu printr-o, printr-o politică de migrație. Lucrurile sunt mai diferențiate. Apoi, în legătură cu problema cipriotă, eh, problema ne este cunoscută și nu cred că astăzi vă voi putea da aici în această sală o soluție. Dar dialogul eh, cu Turcia este eh, considerăm calea, cea, calea de urmat pentru soluționarea problemei. În ce privește drepturile copiilor migranți. În reuniunea Consiliului uh, vom aborda și această problemă a copiilor uh, migranților, respectiv a copiilor care călătoresc singuri ca migranți. Uh, chiar și în septembrie vom avea o dezbatere inițiată de Spania pe această temă și sper că pe termen lung vom reuși să elaborăm o strategie pentru a avea o abordare distinctă, clară, față de acești copii migranți. Eh, inclusiv programul de la Stockholm va aborda această chestiune. Nu-mi dau seama cine exact a form- formulat uh, următoarea întrebare, dar cred că este vorba de doamna Sarachiani. Doamna Sarachiane, nu am niciun motiv să comentez eh, afirmațiile domnului Berlusconi, uh, pentru ca, uh, pentru că Comisia este uh, aceea care deține competențele în, ceea ce privește aplicarea directivei, cred că ea ar trebui să răspundă acestor întrebări. Um, apoi, în ce privește implicarea uh, ONG-urilor, cred că este bine ca acestea să fie implicate în gestionarea fenomenului imigrației și avem o atitudine absolut pozitivă. De asemenea, în ce privește migrația forței de muncă, trebuie să avem o abordare de perspectivă, o de abordare generală, să vedem și detaliile însă, ă, astfel încât ă, să ne asigurăm că angajatorii ă, o vor oferi protecție socială, salarii, condiții de muncă egale pentru imigranți cu cele ale cetățenilor autohtoni. În ce privește uh, Uh, întârzierile uh, aplicației uh, SISA. Aici au fost niște întârzieri din cauza unor întârzieri în demersurile legislative în domeniu. Fondul European pentru Refugiați. Acest fond urmează să fie folosit inclusiv pentru aceste birouri, pentru susținerea uh, uh, refugiaților. Vrem prin acest uh, fond, prin aceste birouri, să uh, ajutăm uh, refugiații care ajung în statele membre. Uh, spunea un coleg de-a noastră că nu crede în imigrația forței de uh, muncă, în spiritul libertății de credință și a convingerilor noastre. Îi respect părerea, dar um, pot să vă spun că, în ciuda șomajului pe care îl consemnăm în statistici, avem nevoie de eh, forțe de muncă, eh, forțe de muncă pe care nu o regăsim în statele, în, în țările noastre. Anul trecut, eh, după reformarea sistemului de imigrație în Suedia, am permis imigrația legală a 15.000 de persoane. Este nevoie așadar de o imigrație, este bine ca ea să fie dirijată, pentru că ea să poată răspunde întotdeauna provocărilor momentului după cum am spus și la, în prima serie de răspunsuri, fiecare stat membru trebuie să-și gestioneze propria politică în domeniul imigrației după nevoile sale proprii. Ehm, însă, ehm, cealt tip de migrație nu are nicio ehm, legătură cu piața forței de muncă, ci cu alte chestiuni. Apoi, în legătura cu una din ultimele intervenții din partea noastră, pot să spun și eu că reglementările, regulile trebuie să fie clare, trebuie să ne ținem de toate aceste reglementări, iar în ce privește țările de origine, și acestea trebuie să ne asiste în cazul repatrierilor, readmisiilor, trebuie să existe o certitudine juridică pentru persoanele care se reîntorc în țările lor de origine și sperăm că în altul comisariat ne va ajuta în viitor în relația cu aceste țări, în special cu Libia. În altul comisariat ar putea să Uh, obțină un uh, mandat de tip full seat, astfel încât să poată garanta, într-adevăr, la fața locului um, uh, drepturile persoanelor vizate. Cred că am răspuns la cele mai multe întrebări. Pe de altă parte, doamnă Holmeier, în ce privește întrebarea noastră, nu era vorba de SIS-2, ci de VIS, sistemul informatic al vizelor, nu sistemul informatic Schengen. Deci despre altceva era vorba. Mulțumesc. For having a... Uh, Mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru uh, răspunsurile pe care ați oferit la toate întrebările puse. Vă mulțumim pentru explicațiile temenice pe care ni le-ați dat și așteptăm și ca și în viitor să cooperăm la fel de bine. Vă dorim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

Dragi colegi, cred că suntem cu toții de acord că nu avem prea mult timp la dispoziție și deci trebuie să ne grăbim. Să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume prezentarea raportului anual de către președintele Colegiului Eurojust, domnul José Luis López Damota. Domnule Busutil? Domnule președinte, dacă înțeleg eu bine, azi dimineața am stabilit ca imediat după prezentarea făcută de președinția suedeză, urma să abordăm uh, avizul bugetar de pe ordinea de zi. S-a schimbat uh, ordinea. Din câte mi-aduc eu aminte, chiar eu am propus să amânăm acest punct de pe ordinea de zi imediat după prezentarea domnului Damota, deci după Euro Just, pentru a ne asigura că toată lumea este în sală și că pot cu toții să își înainteze propunerile sau să-și facă comentariile la proiectul meu de apis privind uh, proiectul preliminar de buget. Deci imediat după prezentarea domnului Tamota, dacă nu vă deranjează, vom discuta atunci despre acest punct. Deci măcar jumătate de oră pentru a îl asculta pe domnul Lopez Damota. Cu toții suntem de acord că acest colegiu Eurojust este foarte important. Cu toții suntem atenți la performanța acestui colegiu, iar prezentarea anualului rap- raportului anual al Colegiului Eurojust în fața comisiei noastre a devenit uh, un obicei de câțiva ani. De aceea așteptăm cu nerăbdare să ascultăm cea de-a șaptea prezentare anuală a acestui raport făcută de către domnul José Luis López Damota. Vă dau cuvântul, domnule Damota. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați vicepreședinți, stimați membri ai Comisiei Libe, încă o dată este o adevărată onoare și plăcere uh, să fiu invitat aici și să pot participa la această reuniune astăzi pentru a vă prezenta raportul privind activitățile Eurojust. Dumneavoastră sunteți reprezentanții cetățenilor europeni, sunteți uh, membri nou aleși ai Comisiei Libe. În numele Eurojust, aș dori de asemenea să vă felicit pe dumneavoastră, domnule președinte, domnule Lopez Aguilar, ați fost ales președinte al acestei comisii. Eu mă numesc uh, José Luis López da Mota, sunt membru portughez al Eurojust, ministru adjunct în Portugalia și am fost ales președinte al Eurojust în noiembrie 2007. În această capacitate mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, pentru a vă prezenta raportul anual. Este cel de-al șaptelea raport anual privind activitățile Eurojust. Cred că aveți cu toții copii ale acestui raport în limbile dumneavoastră materne. Nu vă voi prezenta raportul în detaliu, deoarece îl puteți consulta cu toții, însă voi folosi timpul pe care îl am la dispoziție pentru a vă informa în legătură cu operațiunile Eurojust în 2008 și 2009. De asemenea, vă vorbi și despre relațiile externe ale Eurojust și despre viitorul Colegiului Eurojust în lumina noi decizii Eurojust publicată pe 4 iunie 2009. Această nouă decizie va eficientiza Eurojust și voi reveni pe scurt la acest element în prezentarea mea. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă spun care sunt cele trei obiective ale Eurojust. Este primul organism al Uniunii Europene care are competențe judiciale în chestiuni penale. A fost înființat în 2002 după ce a funcționat uh, provizoriu la Bruxelles. Ideea a fost să se îmbunătățească coordonarea între autoritățile naționale competente și al doilea obiectiv, chiar um, așa zisa rezon de a Eurojust, a fost stimularea coordonării dintre autoritățile naționale atunci când acestea au cazuri transfrontaliere, care implică două sau mai multe state membre. Iar ultimul scop este sprijinul acordat autorităților naționale. Scopul uh, general este o mai bună cooperare între statele membre și o mai mare eficiență a anchetelor în caz de delinvență transfrontalieră și în cazul crimei organizate. E vorba, de exemplu, de traficul de persoane, de droguri, fraudă și spălarea de bani, printre altele. Ideea este ca acești delinvenți să fie traduși în justiție cât mai repede cu putință. Nu suntem un organism, uh, suntem doar un organism de cooperare judiciară pentru a înlesni munca autorităților naționale care se ocupă de aceste cazuri. În ceea ce privește activitățile operaționale din 2008-2009, aș avea de subliniat câteva lucruri. Dacă vă uitați în raportul anual, puteți vedea că din 2002 încoace, Eurojust a făcut uh, foarte multe progrese, ceea ce prește traficul de droguri, delictele împotriva proprietății, frauda. Majoritatea cazurilor trimise la Eurojust țineau de aceste domenii. O serie de cazuri, cazurile au crescut în 2008. În 2008 am avut 1193 de cazuri, cazuri care n-au fost trimise de autoritățile naționale, o creștere de 10% față de 2007. Acest număr arată succesul crescând al acestui colegiu și suntem conștienți de faptul că lucrăm încă deocamdată la un nivel de bază, deci noi, noi ni se fac cereri pentru asistență reciprocă. Și știm că încă mai trebuie făcute multe pentru a ne putea îndeplini rolul pe care îl avem, rol prescris în decizia care a dus la înființarea Eurojust, decizie din 2002. Combaterea criminalității transfrontaliere necesită coordonare. Toată lumea e de acord, asta apare și în texte, cu toții puteți citi acest lucru. Însă este sarcina cea mai dificilă. Pentru coordonare e nevoie ca autoritățile naționale din diferite țări să ia legătura și știți cât de greu este să te coordonezi chiar și la nivel național. E vorba de poliție, e, e vorba de procurori, de judecători. Deci cu toții trebuie să colaboreze la nivel național, în primul rând. Dar gândiți-vă când sunt implicate două, trei, chiar și 10, 15 țări. Există cazuri în care sunt implicate un număr foarte mare de state. Însă, aceasta este cheia cooperării. Această coordonare este necesară pentru a avea o privire de ansamblu asupra activităților criminale în diferitele țări. Avem uneori impresia că noi îi uh, combatem pe cei care lucrează pentru criminal. Deci noi am reușit de multe ori să combatem inima acestor rețele criminale. Avem 27 de țări membre, 23 de limbi și 30 de sisteme 30 de sisteme juridice. O situație foarte complexă. Gândiți-vă, când un caz implică 10 sau 15 țări, trebuie să facem față la 15 sisteme juridice diferite. Nu vreau să repet toate funcțiile și competențele pe care le are Eurojust. Aș vrea doar să subliniez importanța coordinării reflectată în articolele 6 și 7 ale deciziei pentru Eurojust. Care este ambiția noastră? Să ne ocupăm de cazuri mai complexe, mai dificile, cu mai multe țări implicate. Mai există un element pe care aș vrea să-l subliniez și anume nevoia de a înființa, de a avea o cooperare judiciară de la începutul anchetelor. Anchetele nu țin doar de poliție, țin și de autoritățile judiciare. E nevoie de multe instrumente. Atunci când cazurile sunt complicate, poliția are nevoie de foarte multe instrumente pentru a se putea implica, pentru a infiltra organizațiile criminale. Asta înseamnă că aceste măsuri afectează drepturile fundamentale ale indivizilor. De aceea, există nevoia unui control judicial al acestor activități de la bun început. Și pentru asta e nevoie de o coordonare între poliție, între procuratură și între judecătorii de instrucție. Doar așa poate funcționa democrația într-un stat de drept. Experiența Eurojust ne arată că implicarea sa a fost crucială pentru a îmbunătăți coordonarea cooperării. Vă voi da câteva exemple. Câteva cazuri au dus la prăbușirea unei rețele de uh, imigrare ilegală, operațiunea Odessa, o altă operațiune a dus la dezmembrarea unei rețele de trafic de droguri. Am avut de asemenea cereri de arest simultan și de percheziții simultane. Și asta e o altă chestiune. Uh, când trebuie să pui în aplicare aceste măsuri, trebuie să te asiguri că acestea se fac simultan în toate țările. Dacă nu, se pierd dovezile pentru totdeauna, se pierd probele. Și în aceste, într-un caz, de exemplu, 24 de persoane au fost arestate în diferite țări, în mod simultan, în alt caz 65 de persoane au fost arestate simultan și într-un alt caz 42. Doar trei exemple. 2008 am organizat 132 de, organiza- de reuniuni de coordonare la care au participat polițiști, procurori și judecători de instrucție. Aceștia trebuie să hotărască ce trebuie să facă și cum să se coordoneze. La aceste 132 de reuniuni de coordonare au participat peste 1500 de autorități naționale. Repet, poliția, procuratura și judecătorii de instrucție. Dacă e să ne uităm la cifrele de anul trecut, am organizat peste 700-800 de reuniuni de coordonare la care au participat 6.000 de persoane. Asta înseamnă că avem rezultate și că munca noastră ia proporții. De asemenea, e important să menționăm faptul că Eurojust trebuie să-și definească operațiunile în conformitate cu prioritățile UE. E un element important, deoarece din 2006 încoace Uniunea Europeană identifică anumite priorități uh, penale, ce delicte ar trebui să fie țintite, în ce domenii ar trebui să intervină UE într-un mod activ. Vorbim despre marile rețele, în primul rând de diferitele forme de trafic, de spălare de bani și de frauda internațională și terorismul internațional. În documentele Consiliului se regăsesc toate aceste idei. Iar statele membre sunt conștiente de acest lucru și de aceea trebuie să se gândească la aceste orientări la nivel național. Și aici avem probleme, deoarece aceste priorități sunt la nivel european, dar și pentru statele membre. Ce se întâmplă? Nu avem unități de coordonare și nimeni nu evaluează și nimeni nu raportează. Și acest lucru are un impact bugetar și la nivelul de resurse pe care trebuie să le folosim. Noi trebuie să-i cerem Comisiei și Parlamentului, autorității bugetare și trebuie, trebuie să cerem fonduri și să ne justificăm proiectele. Domnule președinte, mai am timp? Vă mulțumesc. Mai sunt câteva domenii în care s-au făcut progrese. Mandatul european de arest. În 2008, Eurojust s-a ocupat de 237 de cazuri care se referau la înlăsnirea și coordonarea implementării acestui mandat de arest european. A trebuit să oferim consiliere atunci când, de exemplu, aceeași persoană este căutată de două sau mai multe state membre și trebuie hotărât cine anume va uh, emite mandatul de arest. Un al doilea lucru, terorismul, o prioritate principală de la bun început, de la existența, de la începutul existenței noastre. Eurojust a contribuit la raportul Europol din 2008 uh, se monitorizează condamnările pentru terorism și achitările din surse libere și de asemenea se pun la dispoziție informații analitice privind terorismul în Europa. De asemenea, se organizează reuniuni ale organelor de combatere a terorismului și în septembrie 2005 o decizie a Consiliului obligă statele membre, bine, acestea s-au obligat să ofere toate aceste informații colegiului Eurojust. Și, din păcate, situația e cam dezamăgitoare deoarece majoritatea informațiilor pe care le primim sunt din surse deschise. Deci avem mai multe informații din ziare, de la televiziuni, decât de la autoritățile naționale. Ăsta e adevărul. Echipele de investigare comună sunt foarte importante pentru criminalitatea transfrontalieră, deoarece noi încă folosim metodele din secolul XIX. Iar aceste metode sunt complet depășite pentru a combate rețelele internaționale. Avem o convenție din mai 2000 care a intrat în vigoare, a fost ratificată doar în 2005. Gândiți-vă, au trebuit să treacă 5 ani pentru că această convenție, convenție să intre în vigoare. În 1997 situația era urgentă, trebuia a aprobat acest nou instrument și a fost nevoie de 8 ani pentru intrarea sa în vigoare. Iar un instrument este posibilitatea de a înființa, de a stabili echipe comune de investigare. Însă situația e frustrantă. Deoarece există foarte puține echipe de investigare comună și se trimit în continuare acele scrisori despre care vorbeam, care țin de metodele secolului XIX. Deci pentru noi este o prioritate. Noi am solicitat un program finanța, să fie finanțat de comisie, am primit uh, grantul de la comisie pentru a oferi sprijin financiar autorităților naționale pentru a le ajuta să înființeze astfel de echipe de investigare comune. Deci să plătească cazarea și biletele de avion ale acestor persoane, deoarece autoritățile naționale spun că nu au fonduri. De asemenea, pentru a oferi servicii de interpretare, de traducere, pentru a le pune la dispoziție calculatoare și telefoane mobile. Așteptăm acest lucru, e pe site-ul nostru web și sper să vă pot spune în curând că aceste cereri se vor soluționa în mod pozitiv. Situația deocamdată nu e prea roză. roz. Național, uh, la nivel național se folosesc, trebuie folosite aceste noi instrumente pentru a combate criminalitatea. Încă un cuvânt în legătură cu protecția copilului. În 2008, Consiliul a invitat Eurojust să facă un uh, punct de contact pe această temă și aceasta pentru a coordona informațiile existente și pentru a da recomandări atunci când sunt anchete în curs în legătură cu copiii. Știm, de exemplu, care este problema pornografiei uh, pe internet și toate scandalurile în legătură cu aceasta și este o problemă care este recurentă în fiecare an. iar din păcate rezultatele nu sunt foarte bune până acum. Încă un punct are legătură cu relațiile externe ale Eurojust și aici mă refer și la alte instituții europene și la țările terțe. În 2008 am ajuns la un acord practic de cooperare cu OLAF și pot să vă spun că consider că trebuie să facem mult mai multe pentru a lupta împotriva fraudei și altor tipuri de delicte în interiorul și în afara Uniunii Europene. Și aceasta includ și protecția monezii noastre a unora dintre țările din Europeană a euro și a monezilor naționale. Și avem într-adevăr probleme foarte serioase cu o falsificare a banilor și a monezilor euro. Și aceasta afectează de asemenea și bugetul Uniunii. Există câteva neînțelegere aici în legătură cu competențele OLAF și Eurojust. De multe ori se spune faceți același lucru. Aceasta este impresia obișnuită pe care o are toată lumea și de aceea e nevoie de o mai bună clarificare și precizare a rolurilor noastre. În ceea ce privește Europol, lucrurile au evoluat foarte mult, este principalul nostru partener acum și trebuie să lucrăm împreună și în continuare. Am fi putut revizui acordul din anul 2004 și am putea ajunge la un nou acord care să îmbunătățească situația actuală. De fapt, acest acord va fi semnat chiar aici la Bruxelles pe 21 septembrie, deci luna aceasta. Aș vrea de asemenea să vă spun că Eurojust este implicat în 12 dosare și analize de dosare pe care le-a deschis uh, Europol, o bună parte dintre cele la care se lucrează la Europol. Aceasta este o veste foarte bună pentru noi. Avem de asemenea acorduri de cooperare cu Norvegia, Islanda, Statele Unite și Croația și în 2008 am semnat și un acord cu Federația Elvetică pentru că este principalul nostru partener în afara Uniunii Europene și de asemenea cu fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Avem și un memorandum de înțelegere cu Côte d'Ivoire, acesta fiind un punct de contact al nostru pentru cooperarea judiciară în care a, acoperim mai multe țări, printre care Portugalia și Spania, iar cooperarea cu America de Sud este foarte importantă pentru foarte multe domenii. Există de asemenea o decizie Eurojust în acest sens și vreau să vă menționez doar cinci puncte care sunt importante pentru noi și pentru perspectivele de viitor ale Eurojust. Aceasta este o sarcină comună pentru Eurojust și pentru statele membre, pentru miniștrii de justiție, pentru parlamentele naționale de a implementa această decizie. În această decizie, vă spuneam, există cinci puncte importante. În primul rând, îmbunătățirea capacităților operaționale ale Eurojust. În felul acesta, statutul statelor membre este reîntărit. E nevoie ca sediul central al lucrărilor să fie la Haga pentru că de multe ori se întâmplă ca anumite state membre să nu fie reprezentate în mod permanent la Haga. Deci, ei lucrează la ei acasă și vin la Haga doar pentru anumite întâlniri și nici organizație nu poate funcționa bine în felul acesta. Această decizie implică, de asemenea, ca fiecare stat membru să aibă un deputat și un asistent. Vom vedea ce vor face statele membre. Pot să vă spun că 50% din statele membre nu au nici deputați, nici asistenți reprezentați la Eurojust. Și aceasta la șase ani după crearea, după înființarea Eurojust și în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am făcut. Pe de altă parte, competențele Eurojust au rămas practic aceleași. Suntem din ce în ce mai bine recunoscuți ca o parte importantă a sistemului juridic internațional și cred că acesta este un punct important, pentru că procurorii și judecătorii de la Haga trebuie să fie recunoscuți ca membri a unui sistem juridic național, pentru că altfel lucrurile nu pot să funcționeze bine. Un alt punct se referă la îmbunătățirea schimburilor de informații. Eurojust nu produce informații, doar primește informații și lucrează pe baza acestora. Toate informațiile ne vin de la statele membre și trebuie să oferim și facem deja acest lucru toate condițiile necesare pentru protecția acestor date, în special în chestiunile penale și pentru aceasta am implementat un sistem foarte puternic, tehnic, pentru a asigura această protecție a datelor. Și un ultim punct, întărirea cooperării cu autoritățile naționale și rețelele europene. Pentru că avem foarte multe rețele europene care funcționează, dar multe dintre ele nu reușesc să lucreze bine pentru că n-au, de exemplu, nici măcar un secretariat. Iar prin această nouă decizie a Eurojust, vom colabora cu secretariatul acestor rețele europene de exemplu, rețeaua de experți a investigațiilor comune, foarte probabil și cu rețeaua de luptă împotriva corupției, împotriva genocidului și așa mai departe. Un alt punct s-ar referi la înființarea unui sistem de coordonare național, pentru că nu putem promova cooperarea la nivel internațional dacă nu avem una la nivel european. Iată de ce am dorit să punem acest punct clar pe hârtie, negru pe alb. Următorul punct se referă la relațiile cu Frontex și, de asemenea, cu Interpolul. Pentru a încheia, domnule președinte, pentru a încheia, într-adevăr, vreau să mă refer la buget. Fondurile au crescut în 2008. Am primit 20 de milioane cu un buget rectificat, în 2009 vom primi 22,5 milioane și am cerut de asemenea un buget suplimentar, niște fonduri suplimentare în afară de acesta de 3,9 milioane, care n-a fost încă aprobat. Și sper să ne aduceți vești bune în curând. Iar pentru 2010 am cerut 33 de milioane și, ca să fim realiști, probabil că vom primi 30 de milioane. În încheiere, aș vrea să vă spun că noi la Eurojust considerăm că înființarea Eurojust a fost un punct esențial pentru înființarea unei zone de securitate, libertate în Europa. Este primul organism care se ocupă de chestiunile penale în Europa și lucrăm foarte puternic pe această temă. Luptăm împotriva unor delicte foarte importante și sperăm să ne bizuim în continuare pe susținerea dumneavoastră, susținere pe care am primit-o deja din partea Parlamentului și până acum. Sperăm să o avem și în continuare. Știm că trebuie să rămânem autocritici și să îmbunătățim participarea Eurojust în ceea ce privește, de exemplu, participarea la investigații, personalul, resursele umane, utilizarea bugetului și așa mai departe. Aș vrea, în ultimul rând, să mulțumesc Comisiei Libe pentru avizul referitor la decizia Eurojust, pentru că ați lucrat din greu la aceasta și am avut foarte multe ocazii să ne întâlnim la Haga și să ne dăm seama de susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc acum pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru toate întrebările pe care le-ați putea avea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare a celui de-al șaptelea raport anual. Avem o listă cu cinci membri care doresc să iau cuvântul și vă rog, vă implor, de fapt, să respectați limita pe care o avem, și anume un minut pe persoană. astfel încât să respectăm orarul de lucru al interpreților și să terminăm la timp ședința noastră de astăzi. Emin Boscurt pentru un minut. Dankjewel, voorzitter. Um, ja, wat Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, în ce privește Eurojust, observăm că mm, activitățile s-au înmulțit. În 2005 eh, încă se ocupa, agenția se ocupa de eh, înșelăciune, de eh, infracțiuni patrimoniale, dar iată acum se ajunge la cazuri complexe care implică chiar cooperarea între mai multe state. Însă îmi lipsește ceva din această prezentare și anume mă refer aici la cazurile de înșulăciunile cu fondurile islamice. Sunt cazuri cunoscute din Turcia, unde, unde în diferite situații de înșelăciune și de fraudă au dispărut miliarde de euro. Au fost investigații în Germania, în țările de jos și, și în alte state europene. Deci, cred că și în relația cu statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, trebuie ca noi, europenii, să avem o poziție mai determinată, mai hotărâtă. Uh, puteți să-mi comentați de ce aceste activități nu sunt incluse în raportul dumneavoastră? Domnul Nunumelo? Mulțumesc, domnule președinte. Eurojust este o agenție foarte importantă de coordonare a eh, autorități, activității autorităților judiciare naționale. Așa este și în cazul Portugaliei. Există uh, cazuri eh, în care Eurojust ar putea interveni în mod hotărător pentru Uh, elucidarea unor cazuri de maxim impact uh, uh, public. În Portugalia, momentan, este în desfășurare o anchetă care vizează o posibilă, o presupusă influență exercitată asupra unui proces penal. Iar în acest context, în care Uh, sunt vizate de fapt uh, autorități judiciare din uh, Regatul Unit și din Portugalia, Eurojust este acuzat că nu s-ar implica corespunzător. De aceea doresc să vă întreb dacă nu ar fi mai bine să, să asistați activitatea dumneavoastră până când această situație extrem de delicată sunt, este soluționată. Cred că ar fi mai eficace și din punct de vedere al Portugalei, Domnul Diaz de Mera, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și președintelui Colegiului Eurojust pentru prezentarea raportului său. Un comentariu și o întrebare. Se vorbește despre slăbiciunile uh, Eurojust. E vorba de un copil de șase ani care crește, dar crește bine. Și e bine să împărtășim responsabilitățile. Problema este încrederea și problema este ce se face, ce era deja făcut de altcineva. Întrebarea pe care vreau să o pun este următoarea. În legătură cu mandatul european de arest, despre care știm atât de mult în țara mea. Am văzut că în 2008 au existat 28 de cazuri de uh, nereguli în acest sens și majoritatea dintre ele au fost pentru că statele membre cărora li se cerea acest lucru, cereau uh, țării de origine să dea mai multe informații în legătură cu cererea prezentată. Și vreau să vă întreb referitor la aceasta, ce are de gând să facă Eurojust pentru ca acest mandat european să fie eficient? Doamna Ludford, un minut. Um, I very much... Mulțumesc, domnule președinte. Această discuție este foarte importantă. Unul din progresele din raportul anual este că pune la oaltă lucrurile, însă un dezavantaj este că nu prea multă lume îl citește. Eu ar vrea ca aceste chestiuni să fie mai vizibile, de exemplu cei la pagina 30 și 31, și anume obstacolele împotriva cooperării, neimplementarea Convenției de Asistență Reciprocă din 2000 de câteva state membre, inclusiv Grecia și Italia, Am cer scuze că le numesc. Ați spus despre uh, o întârziere de 2 ani pentru finanțarea cazului de terorism. Și asta din cauza că autoritățile din Italia nu au reacționat cum trebuie. Domnule Diaz de Meră, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Încrederea e un lucru, însă voința politică și o guvernare efectivă pentru a implementa aceste măsuri pe care le-au luat statele membre e altceva. E eu cred că procedurile de încălcare de asemenea se vor schimba peste câteva luni. Știu că aveți constrângeri, însă aceste informații trebuie să fie cunoscute de opinia publică. Avem multe date privind amprentele digitale, ADN-ul, uh, uh, informațiile de pe camerele de luat de, ver- de vederi, uh, SWIFT și nu au loc aceste anchete de care avem nevoie din cauza resurselor. De exemplu, în țara mea, agenția de crimă organizată are doar are un buget foarte redus. Însă crima organizată e o problemă care nu e practic abordată așa cum ar trebui. Deci, pentru ca ancheta și acuzarea să funcționeze, trebuie ca aceste lucruri existente să fie implementate. Există de asemenea foarte mari încălcări de protecția datelor. Statele membre vinovate ar trebui arătate cu degetul, să se spună cine nu și-a făcut treaba în ceea ce privește investigația de bază. Mai mult o plângere decât orice altceva. Doamna Weber, un minut. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru munca Eurojust pe care o voi sprijini și pe viitor, deoarece cred că în ultimii ani ați dovedit faptul că această agenție merită mai multe competențe decât uh, în prezent. Voi face o declarație și voi spune că eu cred în continuare că statele membre uh, au rețineri, nu doresc să vă confere puterile necesare pentru a vă face treaba. Și o dovadă acestui fapt este faptul că decizia a fost publicată pe 4 iunie, după ce s-au făcut atâtea presiuni asupra noastră a parlamentarilor să lucrăm la ea. Și dacă e să mă uit și la proiectul de decizie cadru privind uh, preîntâmpinarea conflictelor de jurisdicție, ei bine, Consiliul nu îi conferă Eurojustului nicio putere. Noi vom încerca să schimbăm acest lucru aici la Parlamentul European. Am o întrebare acum. În pagina 18, unde se vorbește despre reuniunile de coordonator cerute de către țări. Am văzut acolo că de fapt, e vorba de între o, o țară și cinci țară, Franța, Marea Britanie și Italia sunt țările cele mai implicate. Întrebarea mea este, aceste țări au mai multe probleme? Au mai multe delicvențe sau poate că au învățat că într-adevăr pot să colaboreze cu Eurojust în acest domeniu? Vă mulțumesc, domnul Haurighi, un minut. Eu cred că intervenția dumneavoastră atât de sinceră ne permite să evaluăm uh, așa cum trebuie modul în care funcționează Eurojust. Eu cred că e o idee genială, însă aceasta nu funcționează. Și vă spun sincer, ca, sunt prea puține cazuri din punct de vedere statistic, nu stați prea bine. Multe țări importante, cum ar fi Marea Britanie, Franța, și-au redus uh, datele statistice de la un an la altul. Aveau mai multe cazuri în 2007 decât în 2008. Dumneavoastră ne-ați spus că membrii nu, vin, nu primesc suficiente informații, nimeni nu vede ce se întâmplă nici la televiziune. Și de aceea eu sunt dezamăgit de modul în care funcționează această agenție. E o idee într-adevăr genială. Însă comisia noastră ar trebui să revizuiască funcțiile, organigrama, bugetul acestui colegiu. Comisia, Parlamentul European ar trebui să-i trimită Comisiei Europene o nouă, un nou program de funcționare al Eurojust. Este un organism care, atunci când este evaluat, dă rezultate cam proaste. Mulțumesc. Domnule președinte, acum vă rog să răspundeți în maxim șapte minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, întrebarea privind fondurile islamice. A întrebarea doamnei Boscur. De ce nu s-a soluționat această problemă? Răspunsul e foarte simplu noi acționăm la cererea statelor membre. Dacă statele membre nu ne cer intervenția, noi nu știm absolut nimic despre toate aceste cazuri. Însă atunci când ni se cere să facem, să intervenim, intervenim. Dacă nu ni se cere acest lucru, nu o facem, deoarece nu avem cum să o facem. Noi depindem de informațiile și de cererile trimise de statele membre. Deci, în cazul acestor uh, fonduri islamice, deoarece eu nu am uh, acces la cazurile în care nu este implicată Portugalia, deci eu am acces doar la cazurile Portugaliei. Deci nu știu dacă acest caz a fost abordat de cineva la Eurojust. Tot ce pot să vă spun e că nimeni nu ne-a lansat o cerere în acest sens și de aceea Eurojust nu s-a ocupat de acest caz. De multe ori, autoritățile naționale cred că nu au nevoie de Eurojust, deoarece pentru a apela la Eurojust e nevoie de mai multă muncă pentru polițiști, pentru procurori de la nivel național și aceștia nu au resurse în plus. Deci una e să te ocupi de un dosar care ține de falsificarea unui pașaport, Ă, și alta este să faci o anchetă, să vezi cine e în spatele acestei falsificări, ce rețea e acolo și să o faci la nivel internațional. Deci problema în mare măsură vine de aici. Răspunsul poate fi doar acesta. Domnule deputat Mela, ca să-i răspund la întrebare, voi răspunde în limba portugheză, dacă îmi permiteți. În ceea ce privește mandatul de arest european, întrebarea domnului Diaz de Mera. Știm că există în continuare probleme legate de mandatul uh, de arest european. Avem formatul uh, care a fost publicat în monitorul oficial, însă autoritățile naționale hotărăsc uneori pur și simplu să dea dovadă de creativitate și să redacteze acest format, acest mandat în alt mod, deci să nu respecte formatul comun. Și aici apar problemele. Sometimes they don't respect the principle. Apoi, uneori nu este respectat uh, de multe ori uh, principiul specialității. Și atunci uh, aflăm că există și alte infracțiuni asociate și problema apare că mandatul european de arestare a fost emis pentru o anumită infracțiune, când de fapt uh, se investigează și alte infracțiuni. Deci, uh, cazurile uh, cazurile de raportate către noi care vizează mandatele europene de arestare sunt doar cele în care au apărut probleme. Probleme pe care totuși le putem depăși și le putem soluționa. Dar nu există o practică uh, curentă de a consulta Eurojust, de a consulta autoritățile judiciare ale unui alt stat înainte de a emite un mandat european de arestare. Pentru că este vorba de două investigații, două anchete separate în două țări uh, și uh, de multe ori se întâmplă că cele două țări vizate uh, emit mandate europene de arestare pentru aceeași persoană în aceeași cauză. Da? Iar aceste două mandate vor fi tratate de doi judecători diferiți care s-ar putea să spună unul da și unul ba. Și atunci se pune problema cine este într-o poziție mai bună, cine este mai abilitat să judece un astfel de caz. Atunci când există astfel de dileme, atunci noi intervenim. Sigur că și noi învățăm din aceste experiențe pe care le acumulăm începește implementarea, este într-adevăr frustrant să observi că legislația europeană nu este implementată în statele membre. Știu că odată cineva a scris că legea europeană din cel de-al treilea pilon este de fapt o lege virtuală. Eu sper că Uh, odată cu tratatul de la Lisabona, lucrurile se vor schimba. Pot să vă spun, de exemplu, că decizia Eurojust a fost aprobată în 2002 și uh, statele membre aveau obligația de a transpune această legislație până în septembrie 2003. Știți câte țări membre au făcut-o? Una singură? Un singur stat membru. În, caz, uh, în cazul acesta a fost vorba de Portugalia. Acum am permit și eu să spun. Uh, doar 50% din statele membre au, au uh, ratificat această legislație. Este vorba de 13 state membre. Mai sunt încă așadar 13-14 state membre care trebuie să adopte această legislație pentru, practic, a pune în uh, aplicare o decizie din 2002. Iar termenul de aplicare, de fapt, a fost uh, decembrie 2003. Da, Spania, da, și dumneavoastră ați făcut-o, dar ați făcut-o în 2006, da. Și știm foarte bine că Spania este una din țările care are uh, cele mai multe solicitări la Eurojust. Da? Și, și câte state credeți că solicită uh, informații de la Eurojust? Puteți să vă uitați. Puteți să vedeți care sunt cifrele. Spania de multe ori nu, nu trimite cazuri spre soluționare la Eurojust. Spania este uh, de multe ori solicitată de către Eurojust să uh, intervină în, în soluționarea anumitor cazuri. Avem un uh, punct de contact, un birou național foarte bun, dar avem doar o singură persoană care de 5-6 ani rezolvă de una singură toate solicitările noastre de colaborare îmi cer scuze că trebuie să spun acest lucru, dar știu că au, au, exact, au existat probleme și a, a trebuit să abordez personal uh, ministrul spaniol de resort pentru a depăși această uh, situație. Deci o singură persoană trebuia uh, ca, asemenea, un jucător de fotbal să facă naveta între, între Madrid și Haga și, și, și să lucreze într-un ritm uh, extrem de susținut. Da? Și acum însă suntem uh, bucuroși că după 5-6 ani uh, de regim de austeritate, Spania a făcut uh, totuși ce trebuia făcut. Da? Știu că nu este o statistică îmbucurătoare, dar este tot ceea ce putem face. Și până la urmă nu este o situație atât de gravă. Dacă citiți raportul, veți afla multe lucruri interesante în el. Suntem singurul uh, organ în plan mondial care se ocupă de aceste tipuri de cazuri. Și, zic eu, uh, ne facem treaba bine. Dacă uh, și, și dacă putem să o facem mai bine sau nu, asta, e bine, asta depinde de statele membre. Um, apoi, Vă mulțumesc pentru uh, uh, cuvintele dumneavoastră prietenoase, doamna Weber. Uh, um, atunci când ne-ați vizitat la Eurojust, noi v-am spus, doamnă, nu avem nimic de ascuns în fața dumneavoastră, puteți să vedeți tot ce vreți și puteți să întrebați tot ce doriți, noi vă vom oferi toate informațiile. Am avut atunci o cooperare foarte bună atunci când dumneavoastră ați coordonat aceste întâlniri între noi și Parlamentul European. Dacă permiteți, voi trece la în... Eh, voi vorbi în portughez acum. Trebuie să o pregunta. Era... <laughs> Trebuie să spun eh, că eh, mă așteptam la o întrebare de genul acesta din partea noastră, stimate coleg. Mă gândeam că europarlamentarul de Melo va fi aici și că îmi va pune această întrebare. Îmi pare să rău că e, întrebarea nu a vizat direct e, Eurojust. Dumneavoastră ați abordat o chestiune care vizează o situație națională. E, dacă ar exista o problemă de disciplinare a unui stat membru sau altuia, atunci însă, uh, și sunt dispus să fac aceast, acest lucru, atunci trebuie ca această discuție să o portăm la, în Portugalia și nu în Parlamentul European. Am a fost ales de Colegiul Eurojust, nu am fost nominalizat din partea Portugaliei. Portugalia nu are absolut nici o legătură cu funcția mea de președinte al Eurojust nu aș dori să fiu implicat într-o astfel de uh, polemică și nu vreau să fiu uh, să, să, să vă răspund la această întrebare. Uh, de ce nu a fost informat Parlamentul? De ce nu am depus mandatul meu? Uh, m-ați întrebat dumneavoastră. Um, Dacă citiți uh, acest raport, atunci veți afla că, de fapt, Portugalia se numără în, uh, în primul, între primele cinci uh, state care beneficiază de susținerea Eurojust și care cooperează cu Eurojust. Aș vrea să vă mai spun încă un lucru. Portugalia niciodată nu a solicitat ajutorul Eurojust. Procesul despre care amintiți este un proces care s-a desfășurat în Portugalia în 2004-2005 Portugalia niciodată nu a solicitat, uh, niciodată nu a solicitat asistența Eurojust în uh, cadrul acestei spețe care uh, este una uh, care a implicat și Regatul Unit. Nu știu, domnule președinte, dacă doriți să uh, permiteți continuarea acestei polemici care până la urmă este o chestiune bilaterală. Vă rog, uh, pe scurt. Deci, încă o dată, uh, Eurojust niciodată nu a fost solicitat 2004-2005 în această chestiune. În 2008, Regatul Unit a solicitat asistența Eurojust pentru că n-a primit niciun fel de răspuns din, uh, uh, din partea Portugaliei la solicitarea, uh, la scrisoarea rugătoare transmisă de Regatul Unit Portugaliei. Da? Și până în martie 2009 nu, a, o, nu s-a întâmplat nimic în martie 2009 au avut uh, au, în martie 2009 am uh, organizat o uh, coordonare o, o întâlnire de coordonare, am plătit pentru toate deplasările, tot hotelul, tot caz, toată cazarea celor invitați. Iar în martie 2009, în sfârșit, colegul britanic a reușit să încheie cazul dar nu pentru că Portugalia ar fi solicitat asistența Eurojust, nici înainte, nici după acest moment. Deci Portugalia nu a mers la Eurojust să ceară asistența Eurojust. Și de aceea cred că această uh, chestiune uh, invocată de dumneavoastră, așa anume nevoia unei uh, proceduri disciplinare, nu mi se pare deloc justificată. Deci Portugalia niciodată n-a solicitat asistența Eurojust. Regatul Unit a încheiat acel uh, uh, caz uh, la momentul la care au obținut informațiile pentru a face acest lucru. Îmi pare foarte rău că a trebuit să reacționez astfel. Dacă doriți, uh, pot să vă explic într-o discuție bilaterală și motivele care au stat la baza acestei uh, uh, reacții. Mulțumesc. Cred că putem încheia discuția aici, dar s-au mai înscris două persoane la cuvânt. Vă rog frumos, să vă restrângeți pe cât se poate să fiți extrem de succinți, 15 secunde, nu mai mult. Was exactly about... Domnule președinte, chestiunea era una import, europea, europeană și aș formula e, întrebarea în portugheză. Domnule Demota, nu doresc să vorbesc astăzi despre anchetă. Vreau să vorbesc despre Eurojust astăzi și întrebarea mea viza o chestiune europeană. Eh, viza, vizam, de fapt, eh, activitatea și implicarea diferitelor state membre eh, în speța Portugaliei. Și spuneam atunci că Eurojust este o agenție care este evitată de către statele membre. Da? Am spus-o și în Parlamentul portughez, am spus-o și aici. Vă rog, următorul vorbitor. Doamna Lutford. Uh, puteți să, ne spuneți uh, uh, în legătură cu domnul De Kerk, coordonator pe probleme de combatere a terorismului, domnul de Kerk spune că toate statele membre, cu excepția Bulgariei, au implementat decizia Eurojust. Acum dumneavoastră ne spuneți că 14 state membre nu au făcut acest lucru. Care este sursa sau explicația acestei incongruențe? A fost o declarație care a fost făcută în dimineața aceasta și vă pot arăta documentul. Uh, Care este data documentului? It's 971. Documentul este datat 2 uh, iunie și este un document al Consiliului pentru implementarea uh, planului de acțiune de luptă împotriva, um, de luptă împotriva terorismului. Domnule Lopez de Mata, ultima intervenție, vă rog. Cred că dumneavoastră vă refereți la o decizie de luptă împotriva terorismului decizia Eurojust este cu alt, altceva. Atunci când Consiliul a adoptat decizia în, 8, în 2008, atunci 50% din statele membre nu implementaseră legislația. Pot să vă dau toată documentația de care aveți nevoie. Este disponibilă și pe internet. Da, dar oricum este bine să știm că lucrurile evoluează. Yeah. Da, sigur, uh, legislația internațională nu înseamnă neapărat legislație uh, implementată. După cum uh, v-am spus, stimate coleg, nu, m-am, nu mi-am depus mandatul și nici nu voi depune mandatul, pentru că nu văd niciun motiv întemeiat să fac acest lucru. În al doilea rând, Eurojust are deplină încredere în mine, în persoana mea. Sunt uh, onorat uh, să uh, fi compărut astăzi în fața dumneavoastră la, aici în reprezentant de Eurojust. Am lucrat 10 ani la Eurojust, am lucrați înainte și în politică și, și Eurojustul, la care uh, sunt activ de uh, peste 8 ani, este uh, ca, un, ca și copilul meu. Deci eu îmi asum toată răspunderea pe care azi o dețin ca președinte, am deținut-o ca vicepreședinte și sunt foarte mulțumit că munca mea aici este recunoscută și că este recunoscută până la urmă și în Portugalia. Mulțumesc! Your presentation and we look for... Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Suntem dorniși să cooperăm cu instituția pe care o reprezentați, uh, domnule Damota, așa că ne vom vedea pe viitor. I think we should right, right away procedure to the following. Cred că ar trebui să trecem imediat la următorul punct, și anume punctul pe care îl aminasem azi dimineață, referitor la bugetul 2010 și pot să vă spun că a fost o adevărată onoare pentru mine să fiu numit uh, raportor pentru acest aviz, așa că am să vă prezint principalele elemente ale proiectului de aviz pe care vi l-am prezentat săptămâna trecută. O să vă fac o prezentare generală, după care am să vă dau cuvântul pentru a primi comentariile, amendamentele, remarcile dumneavoastră, atât în ceea ce privește liniile bugetare, cât și în ceea ce privește proiectul de aviz. Am documentul în spaniol, așa că voi trece la spaniol acum. După cât ați putut observa, amendamentele prezentate în cadrul comisiei și prezentate aici în acest proiect de aviz asupra proiectului preliminar de buget doreau să se revină la propunerea inițială bugetară la toate liniile bugetare de la titlul 18, și anume zona de libertate, justiție și securitate și în special la toate acelea care afectează Autoritatea Europeană pentru Supervizarea Datelor. În ceea ce privește creditele de angajament prevăzute la titlul 18 în proiectul preliminar al bugetului, acesta este de 13,5% față de o creștere de 13,5% față de bugetul din 2009, deci o creștere considerabilă în ceea ce privește frontierele externe, politica de vize și libera circulație a persoanelor, punctul 18.2, de asemenea 18.04, justiție, afaceri civile și penale, unde se crește cu 4,7% și, de asemenea, o creștere de 3,3% și 4,79% față de anul trecut. De asemenea, la capitolul 18.05 există o creștere de 95,05% față de anul 2009 și aceasta pentru că a fost integrat Europolul în acest titlu. Lucru pe care îl salutăm, Europolul fiind încorporat în bugetul comunitar. Însă, capitolul referitor la imigrație și azil, din păcate, scade cu 1,53%, un lucru cu care nu putem fi de acord. De asemenea, s-a inclus aici și o referință specifică, specifică în ceea ce privește integrarea Europol și a Biroului pentru Azil. Referitor la Frontex, suntem mulțumiți pentru că bugetul a crescut într-o perioadă de timp foarte scurtă și cred că suntem dispuși să discutăm cu Comisia toate amendamentele referitoare la modificările bugetare. La Frontex, domnul Alvaro și Grisberg doresc să se crească creditele de plată. Un lucru care va fi consultat cu Comisia pentru că este pentru prima oară când creditele de plată și de angajament nu sunt identice. De aceea s-ar cere comisiei să-și ia un angajament pentru a face un transfer în cazul în care e nevoie de mai multe credite de plată în, timpul, în cursul anului 2010. Domnul Busutil. a propus o creștere de fonduri pentru Frontex, propunere pe care o prezint Comisiei susținând-o. Fondul European pentru Frontiere Externe a fost uh, implicat într-un amendament al doamnei Henis Pleskert. Suntem de acord cu propunerea făcută în acest amendament, dar cred că ar fi bine să ascultăm și avizul Comisiei. Există de asemenea amendamente din partea domnului Giacolino, referitor la ajutoarele pentru statele membre care primesc refugiații și solicitanții de azil în primul rând. Mecanismul actual de care dispunem favorizează practic statele membre care sunt uh, primele state ce primesc acest, uh, acești solicitanți uh, de azil și Există de asemenea acțiuni de urgență care pot fi implementate la cererea statelor membre pentru a rezolva problema fluxului de refugiați. Un alt amendament al domnului Giacolino se pare că ar afecta procesul de reglementare și nu partea bugetară, pentru că ar fi nevoie de o schimbare de regulament. Aceasta o spun în urma consultării Departamentului Juridic Oportun. Deci cred că nu este locul aici pentru a o dezbate. Fondul European de Repatriere a fost uh, implicat în, într-un amendament al domnului Busutin, doamna Papa Nicolau, de asemenea. Dar se pare că această linie bugetară este deja inclusă în regulament și ținând cont de importanța acestei chestiuni, cred că ar fi bine să consultăm Comisia, să vedem care este punctul său de vedere, dar cred că cel mai bine ar fi să o includem în amendamentele propuse de această comisie și astfel proiectul de aviz ar fi favorabil. Fondul European pentru Refugiați și măsurile de urgență în cazul unui flux masiv de refugiați deține un loc special și anume problema protecției copilului și a redistribuirii și aici propunem o, un acord asupra unui amendament de compromis. Există de asemenea un amendament propus de către domnul Croșeta și pot să spun că suntem de acord cu promovarea dialogului, a limbii, a comunicării, a educației și a culturii, a integrării cetățenilor din țările terțe, însă în același timp propunem să se consulte și în acest caz Comisia. Un alt amendament al deputatului Broșeta se reflectă la lupta împotriva delincvenței și a prevenirii în ceea ce privește lupta împotriva drogurilor. Și aici putem asculta avizul Comisiei, deși credem că există mai multe linii bugetare care implică deja aceste obiective. Susținem amendamentul în legătură cu transparența, amendamente propuse printre alții de deputatul Cashman și, de asemenea, amendamentul referitor la persoanele dispărute din Cipru. Iată, am făcut o scurtă prezentare generală, succintă, în legătură cu proiectul de aviz pe care vi l-am prezentat și acum am să vă dau cuvântul pentru a afla care este punctul de vedere al diferitelor grupuri politice și pe baza acestor comentarii vom vedea care va fi până la urmă imaginea acestui aviz și vom primi amendamentele până la termenul prevăzut, și anume 7 septembrie. Până pe 7 septembrie avem timp pentru a include amendamentele care ar putea fi prezentate în urma dezbaterii de astăzi. Și vă cerem încă o dată să fiți foarte succinți. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Busitil, doriți să interveniți? Mulțumesc. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea dumneavoastră în legătură cu evaluarea amendamentelor bugetare. Foarte pe scurt din partea grupului PPE. În ceea ce privește avizul dumneavoastră, suntem de acord cu avizul dumneavoastră, deci susținem punctele pe care le-ați prezentat și am doar două comentarii pe care vrea să le fac. În primul rând, în legătură cu Frontex. Dacă am înțeles bine, spuneți că bugetul ar trebui să fie menținut la nivelul de anul trecut. Aș vrea să vă reamintesc, domnule președinte, că Parlamentul acesta a cerut în mod constant în ultimii trei ani și a luat decizia politică de a crește bugetul agenției Frontex. Și aceasta pentru a transmite un mesaj politic foarte clar și anume că dorim să întărim această agenție. Dacă schimbăm această atitudine și dacă prin avizul nostru spunem pentru prima oară că dorim să menținem bugetul la nivelul bugetului anului trecut, atunci mă tem că mesajul ar fi oarecum contradictoriu față de ceea ce s-a făcut în ultimii trei ani aici la Parlament. De aceea aș prefera să nu spun nimic în cadrul avizului decât să spun că bugetul ar trebui menținut la nivelul anului trecut, chiar dacă am dori să facem acest lucru până la urmă. Deci este un punct referitor la Frontex. În al doilea rând, tot în legătură cu avizul, aș vrea să avem o referință suplimentară referitoare la mecanismul de solidaritate pe care l-a propus Comisia Europeană. Sper să ajungem cu toții la acest acord, pentru că nu avem nevoie doar de instrumente de solidaritate, ci și de resursele financiare necesare pentru a implementa aceste instrumente. Și acum referitor la amendamentele bugetare propriu-zis. Grupul nostru poate accepta majoritatea amendamentelor care au fost prezentate de majoritatea grupurilor. Există doar câteva excepții, excepționale să zic așa, unde principiile noastre nu coincid și cred că ar fi bine ca toate grupurile să se întâlnească înaintea votului de mâine dimineață pentru a ajunge la un compromis asupra majorității acestor amendamente. Cred că e posibil. Noi suntem foarte deschiși și dorim ca amendamentele noastre să fie susținute și de celelalte grupuri. Mulțumesc! Mai doriți să faceți alte sugestii? Vă dau cuvântul. Maybe, yes, may, maybe as I have mentioned, the opportunity to... După cum am menționat, uh, am avut prilejul să auzim uh, poziția uh, Comisiei în această chestiune. Cred că și acum reprezentantul Comisiei ar fi uh, de dorit să ne uh, expună opinia, punctul de vedere al uh, Comisiei. I'm not sure I got doamne și domnilor. Nu știu dacă am reținut toate chestiunile în ordinea în care ar fi trebuit, dar să încep cu uh, Frontex. Uh, Frontex este o agenție foarte importantă pentru spațiul justiției, libertății și securității în Europa bugetul uh, Frontex pentru 2010, noi l-am propus uh, cunoștința uh, faptului că există o anumită capacitate de absorpție a Frontex pentru aceste fonduri. În 2008-2009 a existat o capacitate de absorpție pentru alocațiile de plăți um, care ne face să nu recomandăm creșterea acestor alocații, pentru că pentru că altminteri există riscul ca aceste agenții să trebuiască să plătească înapoi uh, uh, fonduri neutilizate. De asemenea, suntem uh, limitați și de perspectivele financiare care urmează. E bine, oricum, aceasta este opinia noastră preliminară în acest moment. În ce privește bugetul propus de comisie, Eh, cred că este un buget eh, adecvat eh, care a fost agreat și de Frontex. În rest, Comisia agrează amendamentele privind Fondul European pentru Refugiați. S-a propus o creștere mică acolo, dar aceste creșteri sunt justificate, având în vedere uh, cererea crescută în acest domeniu. Iar cele patru uh, iar în rest mai sunt patru fonduri care uh, vor avea creștere semnificative anul viitor. De asemenea, am, ne-am exprimat susținerea pentru crearea unui site pentru problemele de vize Uh, Comisia susține acest proiect. În ce privește fondurile de readmisie, de returnare și de integrare, um, aceste, uh, aceste uh, chestiuni, aceste capitole sunt deja incluse în alte activități ale noastre și de aceea nu credem că există cerințe suplimentare pentru implementarea acestora în 2010. De asemenea, ce privește amendamentele care se referă la alte tipuri de infracțiuni, la droguri, la programele de eh, prevenire a infracționalității, eh, amendamentele sunt deja integrate în programele noastre și sunt eh, incluse și în programul nostru de lucru pentru 2010. Uh, acest, uh, aceste programe uh, vor urma să fie demarate în 2010, chiar la începutul anului. Deci aceste amendamente deja fac parte din planurile noastre. E suficient acest răspuns? Mulțumim reprezentantului Comisiei pentru aceste comentarii, dar înțeleg, înțeleg că cineva a mai ridicat mâna, a mai cerut cuvântul domnul Alfano, domnul Tamares și poate, ace, poate apoi revenim la domnul Busultil încercând să ajungem la o concluzie în această chestiune. Vă rog. Președinte, eu chiedo di sostenere Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să vă rog să sprijiniți uh, amendamentele prezentate de domnul Croșeta. Dumnealui nu este astăzi aici uh, și trebuie să vă spun de ce. Dumnealui este o personalitate aflată într-o situație de risc în uh, Italia. Căutat uh, de mafie și nu a primit autorizația de către autoritățile care le escortează să vină aici. De aceea eu cred că mi se pare corect să sprijinim acest amendament care cere sprijinul anumitor organizații care doresc uh, să folosească bunurile care au fost confiscate de la organizațiile mafioate. Sunt niște proiecte împotriva șantajului și împotriva estorcării de bani deosebit de importante în țara noastră. Gândiți-vă care este și situația imigranților uh, și a traficului de droguri de multe ori. De aceea cred că ar trebui să sprijiniți acest amendament. Domnul Tavares are cuvânt. Mulțumesc. În scurt, în câteva cuvinte, aș vrea să subliniez importanța și necesitatea faptului ca orice creștere a bugetului la Frontex sau la alt, orice altă agenție să fie strâns legată de niște nevoi concrete ale acestor agenții europene și să fie practic uh, condiționate de niște planuri detaliate de lucru. Din experiența anilor trecuți ne-am dat seama că trebuie să vedem clar dacă trebuie să continuăm bugetul doar din pură sinergie politică sau din niște nevoi concrete. Avem nevoie de asemenea de un feedback concret în ceea ce privește utilizarea fondurilor în trecut. Yes, Mr. Busutil, please. Domnule Busutil. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Very briefly, I wish to... Foarte pe scurt, domnule președinte. Voi reacționa la spusele reprezentantei Comisiei, în primul rând în ceea ce privește Frontex. În urmă cu doi ani am dublat bugetul agenției și când am uh, avut acea inițiativă, Comisia a încercat să ne spună că nu era necesar din cauza capacității de absorpție. Însă, cu tot respectul pe care îl avem pentru consilierea tehnică pe care ne-a dat-o comisie, noi am hotărât să acționăm în funcție de decizia luată. Și după ce noi am făcut primul pas, Comisia și Consiliul au fost de acord. Deci la Frontex e nevoie de lider și politic. De trei ani de zile ne luptăm, nu ar trebui să renunțăm acum. În ceea ce privește amendamentele deja incluse în regulamentele existente, uh, așa cum a spus reprezentanta Comisiei, eu cred că dacă amendamentele sunt deja avute în vedere în regulamentele existente, atunci acesta nu ridică nicio problemă și textul din amendamente poate fi acceptat ușor, deoarece el este prevăzut deja în directive. După părerea mea, e un motiv în plus să acceptăm aceste amendamente și să nu le ignorăm membrii care au înaintat aceste amendamente nu doresc decât să facă o declarație politică, să spună ce contează la nivel politic cel mai mult pentru ei. Și dacă acest lucru există deja în regulamentele politice, nu, ar, nu cred că ar trebui să trecem cu vederea punctul de vedere politic al membrilor acestei comisii. Vă mulțumesc! Yes. Uh, we have been uh, carefully listening and... Uh, Am ascultat cu mare atenție fiecare comentariu făcut. Domnule Alfano, doamna Alfano, domnule Tavares, să luăm în calcul ceea ce ne-a spus, bineînțeles și domnule Busutil. Înțeleg câtă importanță acordați agenției Frontex. Nu e cazul să vă spun că eu tind să fiu de acord cu tot ceea ce ați spus dumneavoastră. Și eu însumi am ridicat această problemă când am elaborat uh, proiectul de aviz pentru Frontex. Eu știu cât de mult și-a crescut uh, Frontexul prevederile bugetare într-o perioadă atât de scurtă de timp. Asta deoarece Frontex nu există de prea mult timp. A fost înfițată în urmă cu câțiva ani, nu exista când eu eram ministru al justiției în guvernul spaniol. această organizație și-a crescut resursele financiare foarte repede, într-un timp de existență foarte scurt. Și eu unul am pus această întrebare, iar serviciile consultate mi-au răspuns că în acest caz specific, Frontexul, deci pentru prima oară, nu reușise să-și implementeze, să-și execute și să cheltuiască resursele financiare care îi fuseseră alocate. în uh, titlul bugetar uh, dedicat uh, pentru performanțele sale. Da, eu sunt foarte atent la raționamentele dumneavoastră și v-aș propune, dragi colegi, să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți formularea în ceea ce privește aliniatul privind Frontexul din uh, proiectul de aviz. Deci vă propun să lucrăm împreună să redactăm versiunea finală a acestui proiect de aviz și, bineînțeles, să colaborăm cu serviciile noastre. Știu că în conformitate cu clauza de stabilitate, dacă creștem resursele la o anumită instituție sau pentru un anumit mecanism al Uniunii Europene, e foarte posibil ca alții să plătească prețul. Deci asta se face în detrimentul altora, însă ar trebui să lucrăm împreună, deoarece sunt uh, de acord cu dumneavoastră. Frontexul este foarte important, trebuie să transmitem un mesaj important, consolidând capacitățile acestei agenții și ajutând-o să crească, nu să scadă. Și chiar și dacă am zice că se îngheață acest, această agenție, se îngheață bugetul său, să zicem, deci chiar dacă asta se va face, eu cred că ar trebui să discutăm totuși. Însă să nu uităm că termenul este 7 septembrie. Deci până atunci va trebui să ajungem la o înțelegere pentru a avea un consens privind dispozițiile Frontex, privind liniile bugetare care trebuie votate de Comisia Libe. Yeah, I know. I know. I mean, uh, we know that we have two votes here. One is a draft opinion. Avem două voturi. Unul este proiectul de aviz și liniile bugetare. Deci trebuie să ne grăbim. Însă eu sunt uh, dispus să discutăm și pentru a ajunge la o versiune finală trebuie să colaborăm. Într-adevăr, e important să transmitem mesajul corect. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dumneavoastră reprezentați aici uh, interesele grupurilor dumneavoastră politice, ceea ce este important. Iar Frontexul a fost un pas înainte important dat de Uniunea Europeană în ultimii ani și cred că ar trebui să subliniem acest mesaj așa cum se cuvine într-un mod cât mai coerent. Domnul Tavares. O scurtă intervenție. Aș vrea să vă spun că, bineînțeles, suntem gata să îmbunătățim uh, formularea finală a textului, însă haideți să fim atenți, să nu trimitem niște mesaje politice doar cu bani și nu printr-un limbaj politic. Deci, pentru a îmbunătăți uh, formularea finală, e nevoie uh, să soluționăm și îngrijorările pe care le au cetățenii europeni în uh, ceea ce privește Frontex. Da, trebuie să avem o atitudine deschisă, însă trebuie să dăm o direcție politică printr-un limbaj politic și nu cu bani. Deci trebuie să facem acest lucru necondiționat. Suntem gata să discutăm, însă dacă e să creștem banii la dispoziția agenției Frontex, când Frontexul ne spune că nu are capacitatea de a cheltui acești bani, e bine, asta nu are niciun rost, nu are rost nici din punct de vedere bugetar și nici din punct de vedere politic. of course, of course. I mean, uh, we, we, we all agree with that, but we're talking about Frontex here, which is. Suntem de acord cu acest lucru când vorbim despre Frontex. Frontexul nu există. Iar acum există. Uitați-vă ce se întâmplă cu Malta, cu Spania. Frontexul chiar a schimbat situația. Deci nu e vorba doar despre fonduri care trebuie să fie în continuă creștere. E vorba de a transmite un mesaj despre o serie întreagă de instituții relevante care într-adevăr schimbă situația. putem menține deschisă această discuție pentru a ajunge la formularea finală, dacă și domnul Busutil este de acord. Da, văd că da. Atunci cred că ar trebui să trecem la următorul punct. This point, this point, uh, delay the next committee meeting at the end of September. I see. <laughs> I've been informed that the Swedish presidency Președinția suedeză, din câte am înțeles, nu mai este prezentă aici cu noi. Ba da, sunt aici. Deci mai avem ceva timp la dispoziție pentru acest punct de pe ordinea de zi, pentru a prezenta această inițiativă, pentru că am înțeles uh, că domnul Coelho va prezenta punctele 10 și 11, dar dânsul nu este prezent, așa că acesta ar fi probabil programat uh, pentru o ședință extraordinară a Comisiei Libe la sfârșitul lunii septembrie. Deci mai avem câteva minute la dispoziție până la ora 6 și jumătate Vă rog să veniți mai aproape pentru a auzi prezentarea președinției suedeze în legătură cu traficul de ființe umane și protejarea victimelor. Așa că vă rog să luați loc aici la prezidiu. Commission is also I would really like Okay. We invite again the Swedish presidency. Dăm cuvântul din nou președinției suedeze de aceasta pentru o nouă temă, traficul de ființe umane, iar după aceea dau cuvântul comisiei. Însă, încă o dată vă reamintim cât de este important să ținem cont de timpul pe care îl avem la dispoziție, pentru că la ora 6.30, deci peste 15 minute, vom închide prăvălia, ca să spun așa. Ehm, eh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc eh, membrilor Comisiei Libe pentru această invitație. Vom fi foarte succinți. Aș vrea să vă prezint activitatea noastră generală de luptă împotriva traficului de ființe umane pe care o vom face în timpul președinției suedeze și după aceea voi da cuvântul colegii mele și vom asculta și prezentarea comisiei pentru a auzi în legătură cu decizia cadru care se discută acum. Așa cum spunea și ministrul justiției azi dimineață, combaterea traficului de ființe umane este foarte importantă pentru președinția suedeză. Dorim să ne concentrăm pe partea resurselor care sunt oferite țărilor terțe. Iar președinția suedeză dorește să îmbunătățească relațiile cu aceste țări terțe. Traficul de ființe umane este pus pe agenda noastră, pe ordinea de zi, la toate discuțiile pe care le avem cu toate uh, țările terțe, Rusia și așa mai departe și cu toate organizațiile internaționale. Și de asemenea dorim să avem niște inițiative din partea Comisiei pentru a avea un concept coerent atunci când e vorba de negocieri cu țări terțe în legătură cu traficul de ființe umane. Acesta va fi o prioritate a noastră și dorim să ne asigurăm o mai bună coordonare, de asemenea, pentru asistența dată în aceste țări terțe și cooperarea între Uniunea Europeană și alte organizații internaționale. Mai concret, propunem un document strategic cu toate propunerile noastre și n-am să intru în detaliu pentru că nu avem timp la dispoziție, dar Vom avea o întâlnire pe 19 și 20 octombrie cu țările terțe, care va fi foarte importantă. E vorba de reprezentanți uh, din partea ministerilor și chiar și din partea Rusiei și Americii. Iar acum îți dau cuvântul uh, domnului Comiskin din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu aici pentru a discuta uh, pentru prima oară în cadrul acestui mandat parlamentar această chestiune importantă a traficului de ființe umane. În documentul din uh, octombrie anul trecut, Comisia a arătat de ce numărul este de în jur de 700.000 de persoane în cadrul acestui trafic, iar în 2006 cazurile anchetate erau doar de în jur de 1000. Deci, iată, vedeți cifre foarte uh, discordante. Pe 26 martie anul acesta, Comisia și-a prezentat propunerea pentru o nouă decizie cadru pentru a lupta împotriva traficului de ființe umane și această decizie finală impune o abordare moderată prin care se combină măsurile de um, protecția victimelor de urmărire a celor care oferă fonduri și de luptă împotriva acestui fenomen. Discuțiile au început încă din aprilie la nivelul Consiliului și au fost uh, urmărite îndeaproape de președinția cehă și de cea suedeză, așa cum ați putut constata și acum din ce s-a spus. Am să vă spun care sunt principalele elemente ale propunerii noastre. Este vorba de, de exemplu, definirea delictelor, circunstanțe agravante, se introduc sancțiuni mai mari și există o abordare centrată pe victime. De asemenea, se introduce conceptul de nepedepsire a victimelor care sunt forțate să comită anumite delicte, de exemplu în cazul copiilor. În ceea ce privește urmărirea delinvenților, acordăm o importanță deosebită chestiunilor jurisdicțiilor extrateritoriale pentru a ne asigura că toți aceștia sunt prinși până la urmă în cadrul sistemului și sugerăm că statele membre ar trebui să considere o, ca fiind o crimă deosebit de gravă și pentru a urmări în felul acesta toate grupurile care se ocupă de trafic de ființe umane. Pentru a ne centra asupra victimei, avem uh, prevederi în ceea ce privește drepturile victimelor în cadrul anchetelor penale. Introducem măsuri prin care se exclude o a doua victimizare, în special în cazul victimelor uh, prin urmarea abuzului sexual sau exploatării sexuale. Decizia cadru oferă de asemenea prevederi referitoare la o înțelegere complexă a victimelor și o susținere deosebită a acestora, oferindu-le oportunitatea ca aceste victime, într-un anumit moment, să fie dispuse să coopereze în cadrul anchetei. Deci, ideea este aceea susținerii necondiționate din partea noastră, ceea ce joacă un rol deosebit de pozitiv. În chestiunea prevenției, încurajăm statele membre să reducă cererea pentru acest tip de trafic și o ultimă prevedere foarte importantă care a fost inspirată din modelul olandez se referă la acea prevedere prin care se obligă statelor membre să introducă conceptul de raportor național și mecanismul echivalent al acestora și anume niște organisme care să monitorizeze implementarea acestor politici de luptă împotriva traficului de ființe umane. Aceasta este foarte important pentru a putea fi identificate, pentru a lupta împotriva lor și pentru a avea o cooperare excelentă cu mai multe servicii, servicii sociale, uh, servicii de muncă, de poliție și așa mai departe, pentru că altfel lupta împotriva traficului nu este posibil. De asemenea, vreau să mulțumesc președinției actuale pentru faptul că au dat curs acestor proceduri um, la nivelul Consiliului și a dezbaterilor. Și am să dau cuvântul colegii mele. Den hastigheten eh, ska jag försöka hålla nu också. Eh, någon minut. Mulțumesc. Voi încerca și eu să mențin același ritm alert, deoarece nu mai avem decât eh, câteva minute. În general, vă pot spune că este o propunere salutată de statele membre, statele membre doresc să combată și să preîntâmpine traficul de ființe umane. Însă și abordarea pe care o are Comisia în propunere, deci de a combina adoptarea de legislație și o versiune mai subtilă a adoptării acestea este de asemenea ceva binevenit. Noi am uh, preluat această propunere în luna iulie. Înțeles, există anumite elemente din propunere care sunt mai dificile, deci va fi mai greu să ajungem la un consens în cazul acestora. Există anumite elemente care încă trebuie dezbătute, deoarece trebuie avut în vedere sistemul din fiecare stat și modul în care funcționează diferiții actori. Prin urmare, există foarte multe elemente care trebuie coordonate. Mai există o chestiune care va trebui să fie dezbătută și pe viitor, și anume modul în care se va aplica ansamblul de sancțiuni penale, dreptul penal în general. Cei care sunt infiltrați în aceste rețele, victimele de asemenea sunt supuse la foarte multe presiuni și de aceea e nevoie ca în spiritul legii să se oglindească și aceste dificultăți. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru prezentările pe care le-ați făcut din partea diferitelor instituții și a președinției suedeze. Traficul de ființe umane este o problemă majoră, însă acum la ora șase jumate, interpreții trebuie să își termine programul. Au un program foarte strict, e vorba de timpul lor de lucru, de aceea vă rog să dați dovadă de înțelegere. Știu că au cerut cuvântul câteva persoane. Cred că de-a lungul acestei zile am avut niște dezbateri aprinse. Iar uh, acum cred că a venit momentul să încheiem. De aceea v-aș sugera ca eventualele întrebări pe care le aveți în urma prezentărilor ar trebui să fie trimise în scris președinției suedeze și comisiei. Și sunt sigur că aceștia vă vor răspunde în scris cu foarte mare plăcere. Cu siguranță vom avea din nou ocazia să discutăm despre această problemă la următoarea reuniune a Comisiei Libe care va avea loc uh, spre sfârșitul lunii septembrie, mai exact pe 29 și 30 septembrie. Dragi colegi, aici se încheie ziua noastră de lucru. Mâine dimineață începem cu toții la ora 9 dimineața.